Good morning. Dear friends. Bună dimineața, dragi prieteni, doamnelor și domnilor. Am onoarea să lansez această sesiune la reuniunii comune a adunării parlamentare Euronest și a Comitetului pentru Afaceri Sociale, Educație, Cultură și Societatea Civilă. Îmi face mare plăcere să le urez bun venit și să le mulțumesc domnului Jorgensen de la Comisia Europeană, director general pentru politici europene și pentru negocierile de extindere. De asemenea, doamna Iulia Mischevici, care este coordonator al uh, subgrupului din Belarus în uh, ceea ce privește problemele de gen. Domnul Matis Perman, consilier principal al, de la biroul al reprezentantului OSCE în ceea ce privește libertatea presei, domnul Azer Hasret, președinte al rețelei din uh, Asia Centrală și uh, Caucazul de Sud pentru libertatea de expresie și domnul Boris Navasardian, președinte al Clubului de Presă Yerevan și al um, Forumului pentru Societatea Civilă din Parteneriatul Estic. Domnul Boris Iarușevici va, ni se va alătura în curând. Dragi colegi, în urmă cu un an, când ne-am întâlnit pentru ultima sesiune plenară a Euronest, teroriștii au lovit inima orașului uh, Bruxelles, țintind uh, victime nevinovate. Și astăzi mă gândesc la toate victimele, familiile lor și toți cei care încă mai poartă cicatrice morale și fizice ale acelei zile tragice. I don't see in the notes a reference to what happened yesterday, but I believe that we all are very much Cred că ne aflăm cu toții sub influența tragică a atacului de ieri din inima uh, Regatului Unit, din inima uh, instituției Parlamentului de acolo și ni se amintește încă o dată cât de urgentă este natura discuțiilor pe care le vom avea astăzi și cât de urgent este să găsim o cale să facem față provocărilor din societatea de astăzi. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că de atunci încoace Uniunea Europeană și-a arătat determinarea de a-și păstra principiile și valorile și libertățile, răspunzând eficient la amenințările teroriste. În acest spirit, vă încurajez pe toții să contribuiți la construirea unui uh, spațiu democrat în Europa și sunt încrezător că discuțiile de astăzi vor reflecta tocmai această ambiție. Vom dezbate și schimba idei cu oaspeții și coraportorii noștri despre libertatea femeilor mai ales și despre situația femeilor, libertatea presei și situația femeilor pe piața muncii. Vom discuta așteptările următorului Uh, forum al parteneriatului european. Se va alege de asemenea uh, copreședintele și vă rog frumos să mai țineți seama de faptul că această întâlnire este transmisă pe internet și aveți interpretare în următoarele limbi, engleză, poloneză, română și rusă. Eu voi coprezinda această întâlnire comună, este o onoare să fac acest lucru iar alături de mine i-am pe copreședinții uh, comisiilor politice și sociale. Dați-mi voi, în sfârșit, să vă anunț că suntem cu toții invitați la conferința de după masă coorganizată în intervalul oral, orar 14-17 coorganizat așadar de Delegația Parlamentului European la Euronest și Fundația pentru o Societate Deschisă, dedicată politicilor antidiscriminare, reformei sectorului justiției și luptei împotriva corupției în cadrul parteneriatului estic și uh, al asocierii și a acestor angajamente. Întâlnirea noastră se încheie la ora 12 și jumătate și după un prânz de lucru la care uh, toți membrii sunt invitați, conferința începe astăzi la ora 14. So now I guess we proceed to the... Trecem acum deci la adoptarea proiectului de ordine de zi, dacă nu mă înșel. Deci, permiteți-mi să încep prin a adopta proiectul de agenda de ordine, de ordine de zi și vreau să întreb dacă toată lumea este în favoarea uh, propunerii noastre. Din moment ce nu există nicio observație negativă, cred că asta înseamnă că am adoptat ordinea de zi și vă mulțumesc pentru asta. Ordinea de zi a fost adoptată și o să folosesc ciocanelul. Punctul 2. Alegerea vicecopreședintelui Comisiei pentru Afaceri Sociale, Educație, Cultură și Societate Civilă a componentei este europene. Comitetul pentru Afaceri Sociale va începe acum să aleagă acest al doilea vicecopreședinte în conformitate cu articolul 3 al regulamentului de procedură al comisiilor Euronest. Mă bucur să vă informez că delegația georgiană l-a nominalizat pe domnul Beca Națvilișvili ca vice-copreședinte. De aceea vă propun să îl alegem pe domnul Națvilișvili prin aclamare. Stimate domn, vă felicit este o mare plăcere să vă urez bun venit și vă invit să luați cuvântul pentru o scurtă prezentare. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să-mi exprim condolențele pentru familiile victimelor uh, atacurilor teroriste din Londra și tuturor celor din Marea Britanie. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și să spun câteva cuvinte despre mine. Sunt sociolog și uh, uh mă ocup cu științe politice. Sunt din Partidul Social Democratic din Georgia care este partener junior uh, al uh, visului georgian, facem parte din uh, coaliția majoritară. În același timp, conduc un program de master la o universitate georgiană legată de relațiile de muncă și relațiile industriale. Deci am experiență în acest domeniu și tocmai de aceea cred că pe viitor vom sublinia acest aspect legat de relațiile de muncă și relațiile industriale. Și sper să cooperăm uh, foarte bine pe viitor. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Sunt uh, convins că veți avea o contribuție importantă la munca noastră și vă urez o cooperare fructuoasă cu uh, biroul um, Comitetului pentru Afaceri Sociale. Trecem acum la punctul 3, aprobarea procesului verbal a reuniunii anterioare, care a avut loc pe 31 octombrie 2016 la Kiev. Și trec acum la punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de uh, Proces verbal a fost distribuit și este disponibil în sală. Dacă nu există obiecții, este considerat aprobat. Văd că nu există obiecții, deci înțeleg că procesul verbal este adoptat. La punctul 4, schimb de vederi în ceea ce privește protejarea drepturilor omului, promovarea echilibrului de gen și accesul femeilor la piața muncii în țările din uh, parteneriatul estic. Vreau să invit uh, comitetele noastre să se pronunțe în ceea ce privește protecția drepturilor omului, drepturilor femeii, mă scuzați, a promovării echilibrului de gen, și accesului femeilor la piața muncii. Deja am discutat acest uh, subiect în uh, contextul ultimei noastre reuniuni la Kiev anul trecut uh, în octombrie și de atunci cu raportorii doamna Grapini și doamna Veselova din Ucraina au reușit să lucreze împreună la un proiect de raport care va fi prezentat astăzi. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor în urmă cu două săptămâni, Parlamentul European a avut o serie de dezbateri care se referau la transformarea rolurilor de gen și la Uh, puterea economică a femeilor și ocuparea în UE. Din aceste evenimente trag uh, concluzia că în domeniul tratamentului egal al femeilor și bărbaților pe piața muncii încă mai rămân multe de făcut și noi, ca parlamentari, ar trebui să lucrăm la o legislație care să asigure un mai bun echilibru între viața profesională și cea privată și care să respecte angajamentul UE față de egalitatea de gen. Având în vedere că uh, observăm o uh, tendință similară din punct de vedere demografic și uh, social în UE și în țările din parteneriatul estic, am învățat, trebuie să învățăm reciproc din politicile pe care le avem și de aceea aș, este plăcerea mea să deschid discuția și v-aș propune să auzim mai întâi punctele de vedere ale invitaților și apoi trecem la coraportori. raportori în primul rând, vreau să aud părerea Comisiei Europene, domnul Els Jorgensen și doamna Iulia Mitschevici, care este coordonator al subgrupului din Belarus pe probleme de gen. Mai întâi, am vrea să auzim din partea Comisiei de la DGNIR cum evaluează Comisia politicile de egalitate de gen în țările partenere și aștept să aud uh, Uh, propunerile Comisiei pentru un sprijin mai puternic acordat femeilor și echilibrului de gen în uh, regiune. Așa încât îi dau cuvântul domnului Jorgensen. Thank you very much. Uh, good morning everybody. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Uh, cum s-a spus, sunt de la Degenier, de la Comisia Europeană și aș vrea să vă spun pe scurt uh, câte ceva despre sprijinul și angajamentul decenier în ceea ce privește egalitatea de gen și împuternicirea femeilor și fetelor, uh, iar planurile pe care le avem uh, pe anii uh, viitori sunt să ne aliem cu țările din parteneriatul estic. Se pune accentul asupra egalității de gen și asupra creșterii participării femeilor la economie, și a accesului la justiție și la servicii sociale și întărirea sprijinului pentru drepturile femeilor. Lupta împotriva inegalității de gen a fost și ea menționată și este un element important care să prevină radicalizarea și chiar terorismul. Revizuirea din 2015 împreună cu planul de acțiune pentru 2016-2020 este un cadru bun prin care ne vom asigura că toate cuvintele frumoase se transpun și în realitate. Evident, lucrăm uh, la um, instituțiile europene, la un mod de a uh, pune în aplicare acest plan de acțiune de gen. Și vrem să implementăm a, um, aceste lucruri pentru că avem nevoie și de o transformare instituțională în acest sens. Egalitatea de gen și dezvoltarea pentru femei și bărbați este o problemă transversală în ceea ce privește sprijinul financiar european. Spre exemplu, atunci când primim propuneri pentru programe noi și documente de acțiune, acestea sunt analizate din mai multe puncte de vedere, uh, puncte de vedere dar și uh, din punctul de vedere al legalității de gen, pentru a ne asigura că acest element este inclus în toate propunerile noi. De asemenea, instrumentul de vecinătate european continuă să sprijine inițiative pentru egalitatea de gen și să ofere sprijin arilor tematice pe care le găsim în planul de acțiune. În pregătirea summitului care va avea loc în uh, noiembrie, am uh, identificat cinci obiective pentru 2020 și există un document care este disponibil și veți vedea că egalitatea de gen și nediscriminarea au fost identificate ca fiind unul din subiectele cheie uh, la nivel transversal și Uniunea Europeană vrea să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate în țările partenere. Este important pentru că participarea femeilor la economie reprezintă unul din cele mai bune moduri de a um, dezgheța creșterea economică în țările partenere și în Europa. Unele dintre subiectele comune legate de parteneriatul uh, uh, estic este legat de discrepanțele de plată și de proastă reprezentare a femeilor în viața politică și economică și de violența împotriva femeilor. Pachetele noastre de asistență financiară se ocupă în special de aceste probleme. M-a interesat de asemenea să văd că rapoartele care mi-au fost uh, transmise în pregătirea acestei reuniuni au ajuns uh, la niște concluzii foarte interesante și am avut și statistici uh, pe care le voi transmite mai departe colegilor de la Degenier. Apoi câteva cuvinte în ceea ce privește asistența pe care o oferim pentru a promova egalitatea de gen. În primul rând, la nivel regional există o sumă de 30 de milioane de euro pentru cadrul de cooperare în uh, Consiliul Europei care promovează egalitatea de gen în regiune. De asemenea, există un program care se cheamă Femeile în uh, afaceri, care reprezintă 54 de milioane de euro și care susțin antreprenoriatul femeilor și participarea femeilor la mediul de afaceri. Câteva exemple la nivel bilateral. Am fost în Armenia în urmă cu câteva săptămâni și acolo a fost foarte interesant să vedem și sprijinul UE, dar și sprijinul uh, comun al guvernului armean pentru a oferi mai multe posibilități femeilor antreprenori. Spre exemplu, am uh, fost în vizită la o femeie care, cu ajutorul unor granturi, reușise să-și uh, înființeze o afacere de succes producând unt și iaurt. O altă doamnă începuse o afacere de catering. O altă doamnă demarase un centru unde se puteau face petreceri pentru zilele de naștere ale copiilor și toate s-au întrebat ce ar fi făcut dacă n-ar fi primit acest sprijin. Acesta este un subiect care ar putea rezolva și problema migrația, pentru că multe dintre ele erau la un pas de a pleca din Armenia, dar cu acest sprijin au reușit să facă ceva, au reușit să demareze o afacere de succes deci rezultatul a fost unul pozitiv. Apoi am uh, vizitat și un proiect agricol susținut de UE și de Ministerul Agriculturii din Armenia, în care femeile apar, uh, au un rol proeminent în cooperative și produc bunuri cu o valoare adăugată mare. Și a fost interesant să vedem cum femeile au intrat uh, în acest domeniu și subliniază tocmai ideea că femeile pot fi un uh, uh, factor important în creșterea economică. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Jurgensen. Cred că ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce ați spus dumneavoastră la început să transformăm toate cuvintele frumoase în uh, realitate. Și în acest sens există multe măsuri practice plus resurse și cred că depinde de noi toți să transmitem acest mesaj central, să-l punem în aplicare. Deci vă mulțumesc foarte mult! Acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Mițchevici care stă la dreapta mea și la stânga dumneavoastră și care a fost de acord să ne vorbească despre experiența sa în domeniul educației femeilor, egalitate socială și echilibrul de gen în Belarus. Vă rog. Uh, hello everyone. Um, uh, I will speak in Russian because it's easy and faster. Mulțumesc, o să vorbesc în rusă pentru că mi-e mult mai ușor să mă exprim așa. В первую очередь хотела бы сказать, что мой, мое выступление будет касаться не только Беларуси, но În primul rând, ceea ce aș vrea să spun este că prezentarea mea va fi nu doar legată de Belarus, ci de toate țările uh, din parteneriatul uh, estic. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, domnule Jorgensen. Ați subliniat niște lucruri foarte importante. În principal, faptul că acest plan de acțiune de gen este făcut pentru țările din parteneriatul estic. Am mai auzit asta și înainte și vrem să subliniem acest lucru. Eu și colegii mei care reprezentăm țările din parteneriatul estic, am vrea să privim mai cu atenție acest uh, plan de acțiune și să încercăm să-l punem în aplicare în comun. Ceea ce descoperim foarte des este că unele planuri uh, făcute de țările noastre nu reflectă întotdeauna realitatea în ceea ce privește egalitatea de gen. Și exact pe asta o să mă concentrez în prezentarea mea. Pentru a începe, aș vrea să spun că în momentul de față, atunci când ne uităm la indexul uh, diferențelor de gen uh, în conformitate cu forumul economic, în 2016, din 144 de țări, cele șase țări din parteneriatul estic se situează după cum urmează Armenia pe locul 2, Azerbaijan pe 96, Ucraina pe 69, Belarus este pe locul 30 și Moldova pe locul 26 din punctul de vedere al egalității de gen. Și această discrepanță arată că țările din parteneriatul estic sunt cam în coada clasamentului cu excepția Belarusului și Moldovei. Dar ceea ce este important este uh, locul 30 pentru Belarus, care nu pare chiar așa de rău din 144 de țări. Aceste cifre reflectă statistici guvernamentale, dar nu întotdeauna și realitatea, după cum am văzut. Spre exemplu, în Belarus avem o cotă de 37% pentru femei ca membri ai Parlamentului. Această cotă a fost introdusă prin decret prezidențial, dar ar trebui să înțelegem că acestea nu sunt femei care sunt alese în Parlament, ci sunt numite în Parlament. Și această cotă nu reflectă un proces de alegeri real în care femeile să candideze, să fie Uh, nominalizate și apoi să fie alese. Rapoartele guvernamentale în ceea ce privește Belarus nu reflectă statisticile în ceea ce privește violența domestică. Statisticile noastre sunt foarte triste din acest punct de vedere. Un uh, birou pentru dezvoltare din Moldova a publicat recent niște date în conformitate cu care în Moldova situația s-a deteriorat în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate. Și există și alți indicatori care nu reflectă uh, locul înalt în clasament pe care îl ocupă Moldova. Acestea sunt statistici oferite de organizațiile femeilor care reflectă mult mai exact uh, inegalitățile de gen în uh, țările din parteneriatul estic. Ceea ce este comun uh, tuturor acestor țări este o lipsă a angajamentului politic. Un număr mic de femei printre parlamentari, printre miniștri, dacă facem o comparație cu alte țări, în țările din parteneriatul estic, femeile reprezintă doar cel mult 10-15%. În cea mai recentă campanie electorală, am văzut că activitatea femeilor este în mod frecvent utilizată în timpul acestor uh, campanii, dar în prezent rezultatul alegerilor Uh, nu reflectă rolul important al femeilor, pentru că femeile nu sunt alese în uh, Parlament, femeile nu sunt alese pentru a negocia finalizarea pașnică a unor conflicte și așa mai departe. Cred că uh, Știți de rezoluția Consiliului de Securitate ONU care subliniază importanța femeilor în procesul decizional. În conformitate cu rapoartele oficiale, Acordurile pașnice care implică femeile au o probabilitate cu 35% mai mare de a fi aplicate pe o perioadă de 10 ani. Vorbind despre Ucraina și despre acordul de la Minsk, negocierile care au dus la aceste acorduri nu au implicat niciun fel de reprezentanți femei ai țărilor implicate în uh, conflict. Această discriminare a femeilor este foarte extinsă în țările din parteneriatul estic și în Belarus. Încă nu s-a pus în aplicare legislație care să contracareze violența domestică. Legea împotriva violenței domestice este tot, tot este discutată de vreo 10 ani, dar s-a lovit de multe obstacole și nu a fost pusă în aplicare, deși statisticile în ceea ce privește violența domestică sunt îngrijorătoare. Organizațiile de femei cer cu disperare o legislație pentru egalitatea de gen. Recent, și asta ține în principal de Belarus, nu știu dacă se aplică și celorlalte țări și sper că uh, colegii prezenți aici pot să vorbească despre asta, dar revenind la Belarus, ceea ce este important este modul în care a reacționat comunitatea internațională. În urmă cu ceva timp, președintele adunării parlamentare a OSCE a venit în Belarus, s-a întâlnit cu reprezentanți guvernamentali și în timpul acestor reuniuni, spunea mereu că Belarus este o țară în care egalitatea de gen este la mare preț. Un oficial guvernamental a spus că nu există niciun fel de probleme de gen în Belarus. Și politica Uh, guvernamentală spune că s-a obținut egalitatea de gen și că nu este niciun fel de problemă de rezolvat aici. Ceea ce înseamnă că acest sprijin din partea experților internaționali care susțin pozițiile oficiale îngreunează, practic, munca ONG-urilor. Și conferințele internaționale de egalitate de gen se țin în spatele ușilor închise, cum ar fi, pentru că suntem uh, doar uh, experți invitați aici. Și acest lucru se reflectă prost în munca ONG-urilor. Egalitatea de gen se rezolvă doar de către ONG-uri sau de către organizațiile pentru femei. Și unele ONG-uri chiar cred că au, au senzația că acesta este un subiect care ține numai de femei și care nu ține de drepturile universale ale femeilor. Consideră că e un subiect prea restrâns, prea mic. Dar în uh, Belarus și colegii din Ucraina confirmă acest lucru vorbind despre țara lor, uh, au avut loc mai multe conferințe și oamenii aud tot timpul mesajul că pe lângă problemele de gen, există și alte subiecte mult mai importante care trebuie să fie rezolvate. Și oamenii nu înțeleg că problemele de gen sunt legate direct de drepturile omului și de încălcarea acestora. Și nu ar trebui să fie lăsată deoparte. Asta este un subiect prioritar dar nu ar trebui să se ocupe de el doar guvernul și instituțiile, ci și societatea civilă. Trebuie să facem foarte multe pentru a ne asigura că promovăm uh, egalitatea de gen. Общие задачи продвигать că Ar trebui să fie asociată cu activiștii această activitate. Cred că o să mă opresc aici și aș fi... vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări sau observații. Vă mulțumesc foarte mult кажется, что pentru prezentare. Этот комплекс проблем гендерного равенства Se pare că toate chestiunile care sunt uh, pe ordinea de zi astăzi sunt uh, chestiuni care stau la baza fundației, la baza societății noastre. pornind de la activitățile de asigurare a păcii, la planurile de reabilitare economică și altele. Mă bucur că aceste probleme primesc atenția cuvenită datorită eforturilor noastre. Cred că merită să fie discutate mai mult aceste aspecte. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați împărtășit gândurile dumneavoastră. Vom trece acum de la, la prezentările din partea coraportorilor uh, comisiei, din partea Comisiei de Afaceri Sociale, din partea doamnei Grapini, deputat european, și doamnei Veselova, deputat ucrainean, al raportului dumnealor în legătură cu situația femeilor pe piața muncii. Voi da acum cuvântul raportoarelor pentru a ne prezenta proiectul de raport de astăzi. Doamna Grapini, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, și bine ați venit tuturor din toate țările. I prefer to speak in, uh, in Romanian, ok? Voi vorbi în limba română dacă nu vă deranjează. Atunci repet, bună dimineața și bine ați venit. Uh, sunt uh, bucuroasă că am primit acest raport și că o am pe Natalia cu raportoare. Vreau să o felicit și pe Iulia pentru ce a spus în uh, prezentare și cred foarte mult că um, acest raport și acest document de lucru pe care um, îl aveți, mulțumesc secretariatului pe această cale pentru pregătirea documentului de lucru, sper că acest raport să aibă și efecte practice, pentru că eu vin din lumea practică, din lumea afacerilor și am lucrat foarte mult în organizații neguvernamentale asociații ale femeilor de afaceri și știu uh, cât de greu este de la ceea ce scriem noi uh, teoretic să ajungem la ceva practic, aplicabil. Uh, o să prezint pe scurt din un punctaj din documentul de lucru a acestui raport <clears throat> și sigur și Natalia. În primul rând sunt onorată, sigur că sunt coraportor uh, pe un raport extrem de important uh, privind situația femeilor pe piața muncii în țările semnatare ale parteneriatului estic, uh, așa cum spuneam, împreună cu Natalia din partea Ucrainei. Și consider că raportul nostru este echilibrat, în același timp cuprinzător. Pentru că nu trebuie să scriem foarte mult, eu cred că trebuie să scriem lucruri care se pot face. În toamna anului trecut am avut o întâlnire, spun eu, eficientă la Kiev, uh, și mulțumesc organizatorilor unde am și discutat despre acest raport și sperăm ca acest raport să aibă un impact pozitiv asupra situației femeilor pe piața muncii în țările din parteneriatul estic. În textul raportului am abordat următoarele aspecte și priorități. În primul rând, am abordat problema recunoașterii egalității de gen ca valoare fundamentală comună și ca obiectiv al cooperării dintre statele semnatare ale parteneriatului estic al doilea, am considerat că este nevoie de un impuls politic care poate ajuta la promovarea drepturilor femeii și egalității de gen în cadrul priorităților politice ale parteneriatului de est estic. Evident că sunt mai multe priorități, dar am vrea ca și egalitatea de gen să se numere printre ele. Al treilea, toate țările din cadrul parteneriatului estic au dezvoltat strategii, programe sau planuri de acțiune pentru îmbunătățirea situației femeilor. Cred însă că Uniunea Europeană ar trebui să ajute mai mult partenerii să pună în aplicare angajamentele în conformitate cu aceste strategii și cu obiectivele naționale, precum și să ofere expertize pentru ajustarea legislației muncii privind egalitatea de gen și îmbunătățirea participării femeilor pe piața forței de muncă și de luarea deciziilor. Punerea în aplicare a acestor strategii, programe sau planuri de acțiune ar trebui să fie monitorizate și ar trebui prezentat anual un raport în parlamentele naționale pentru că dacă uh, nu facem și această monitorizare, riscăm să se piardă, să se dilueze ceea ce ne propunem. Al patrulea, ar fi important să se colecteze date armonizate referitoare la situația femeilor din țările parteneriatului estic, în special prin introducerea indicelui egalității de gen cinci independența economică egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă sau o muncă de valoare egală egalitatea în luarea deciziilor ar trebui să fie recunoscute ca principii și priorități comune. În sfera profesională a Uniunii Europene au fost luate măsuri de echilibru foarte importante pentru eliminarea obstacolelor din calea ocupării forței de muncă feminină, iar astfel de exemple de bune practici ar putea fi benefice pentru femeile în țările din parteneriatul estic. Este esențial creșterea investițiilor care susțin angajarea femeilor pe locuri de muncă de calitate, în particular în sectoare și poziții unde femeile sunt subreprezentate. N-aș vrea să găsim o majoritate a femeilor numai în uh, servicii considerate tradițional și cultural feminine. Cred că femeile pot fi foarte bune și în IT și în alte domenii uh, tehnică și uh, tehnologie modernă ar trebui să se asigure sprijin și îndrumare pentru femeile antreprenori și sunt foarte multe exemple în țările, în statele membre ale Uniunii Europene, chiar și în țara mea, uh, unde au, uh, s-au derulat aceste proiecte de susținere a femeilor antreprenori. Am spus și la Kiev, uh, ambasadoarele femeilor antreprenori desemnate de Uniunea Europeană care pot să facă mentorat în țările din parteneriatul estic. Uh, Aș dori mai multă atenție acordată situației femeilor vulnerabile din societate, inclusiv celor de etnie romă. Fetele și femeile de etnie romă trebuie să facă față unei duble discriminări, având în vedere și genul și etnia, așa cum s-a demonstrat de fapt prin nivelul scăzut de educație, o rată mai mare a șomajului și o situație de sănătate precară comparând cu restul populației. Și în fine, uh, aș vrea să închei aici, uh, femeile trebuie să fie protejate de abordări stereotipice în familie și societate departe. Să nu uităm că există încă tradițional culturi, mai ales în zonele rurale, în, în care femeia trebuie să fie subordonată bărbatului, femeia nu trebuie să lucreze, nu trebuie să aibă servici, trebuie să stea acasă, uh, copiii trebuie îngrijiți numai de, uh, de mamă și nu și de tată, dar cred că trebuie luate măsuri mult mai uh, drastice pentru combaterea discriminării sexuale prin educație. Am văzut încă manuale școlare în care indicația indirectă este că femeia trebuie să stea la cratiță și soțul trebuie să citească ziarul. Uh, deci prin educație, prin legislație și prin campaniile mass media. Mass media este extrem de importantă. Recent în România am, am uh, făcut o contestare uh, și am la Consiliul de Combatere a Discriminării pentru că în România rula un o reclamă în care era uh, se aducea prejudicii de imagine femeilor care uh, fac uh, curățenie în instituții. Și femeia de servici e, trebuie respectată <laughs> pentru că este un loc de muncă necesar în societate. Cam atât am vrut să spun și sper că împreună cu Natalia vom avea un raport bun cu efecte practice. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Grappini, and uh for what you have shared. And... Vă mulțumesc foarte mult, doamna Grapini, pentru ce ne-ați împărtășit și pentru convingerea cu care v-ați prezentat angajamentul față, aceste chestiuni, față de aceste chestiuni foarte importante. Îi voi da acum cuvântul doamnei Veselova, care ne va prezenta opiniile dumnea ei. Uh, uh, Bună dimineața. În primul rând aș dori să-i mulțumesc Mariei uh, Grapini pentru cooperare extrem de fructuoasă la pregătirea acestui raport. Sper că discuția de astăzi uh, va uh, fi esențială pentru statele membre UE și țările parteneriatului estic pentru a dezvolta abordări eficiente de soluționare a acestor probleme și că vom putea evita inegalitățile sociale și discriminarea pe viitor. Poziția femeilor pe piața muncii este într-adevăr o problemă uh, la nivel global. Discriminarea are efecte negative importante, pentru că se pierde potențial uman enorm în educație și uh, sectorul sănătății mai ales. Această situație nu are doar uh, un impact negativ asupra situației economice, dar uh, el împied, împiedică pe state, împiedică statele să crească și să se dezvolte. De aceea aș vrea să subliniez importanța acestui subiect în ședința noastră. Schimbările radicale care au loc în relațiile sociale duc la conflicte noi, ce afectează uh, modul în care femeile sunt incluse în piața muncii. Se pare că munca femeilor pare mai puțin competitivă decât cea efectuată de bărbați și că um, munca femeilor reprezintă uh, costuri, prezintă costuri sociale sporite, ceea ce dezavantajează angajatorii. Femeile sunt mai amenințate de pericolul șomajului decât bărbații. Adesea femeile fac uh, muncă care nu este recunoscută. Maria s-a referit și la munca pe care o fac femeile acasă, munca domestică care nu este recunoscută. Această muncă nu este plătită și nu este nici măcar considerată muncă, ceea ce are implicații negative asupra statutului femeilor în societate factorul de gen este adesea ignorat în uh, politici și uh, în uh, politicile de dezvoltare. Munca femeilor este plătită prea puțin, datorat parțial faptului că activitatea lor economică este interpretată într-un mod prea limitat. În perioada de tranziție, egalitatea de gen s-a deteriorat în special în chestiunile legate de politică și afaceri sociale. Acest lucru se reflectă în accesul la mm, capital, accesul la luarea deciziilor, participarea în luarea deciziilor. În toți indicatorii arată că femeile au oportunități mai restrânse decât bărbații succes este important pentru statele parteneriatului estic și pentru statele membre UE este migrația forței de muncă. Femeile care lucrează sunt plătite prost și obțin cu greu permisul de reședință permanentă. Ele sunt expuse uh, vulnerabile în fața discriminării și exploatării și se confruntă cu probleme legate de sănătatea publică, sănătatea reproductivă. Pentru că asigurările sociale și medicale nu le sunt disponibile, nu le sunt accesibile. De aceea este important să stabilim mecanisme care să promoveze accesul femeilor la instrumentele de putere inclusiv uh, legislație privind drepturi și posibilități egale. În concluzie, aș vrea să adresez mulțumirile mele tuturor celor de față pentru că și-au manifestat interesul la acest subiect și pentru că înțeleg cât este el de important. Adesea uh, trecem cu vederea probleme precum discriminarea. Dacă nu se vorbește despre aceste subiecte, dacă aducem în discuție mai des acest subiect, vom ajunge să apreciem adevărata importanța acestor chestiuni și putem încerca să găsim soluții. Doresc și eu să vă mulțumesc pentru uh, această prezentare. Acum, uh, dragi colegi, vă rog, vă invit să începem o discuție pe marginea acestor chestiuni aduse în discuție despre cele două coraportoare, de către cele două coraportoare. Cred că dumnealor s-au referit la mai multe chestiuni care merită să fie dezbătute. Cine dorește să înceapă, să spargă gheața? Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să îmi exprim recunoștința pentru, față de colegii de la Delegația Parlamentului European pentru că găzduiesc această reuniune. Este a doua reuniune comună a două comisii după reuniunea de la Kiev. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că prezidați această reuniune comună. În al doilea rând, vreau să le exprim recunoștința față de cele două coraportoare și față de experți. Față de domnul Jorgensen și față de doamna Mitschievici. Am ascultat cu foarte mult uh, interes prezentarea, prezentările dumnealor pe care le-am găsit uh, foarte interesante, în special acele cifre care ne vorbesc despre implicarea femeilor în diferitele sfere ale vieții. Am aflat foarte multe lucruri și ar trebui să folosim aceste date în statele noastre. În același timp, am auzit că doamna Mischievici a spus că femeile în Ucraina nu sunt uh, implicate în procesul de asigurare a păcii. Nu este chiar așa. Acesta nu este tot adevărul. Îndrăznesc să spun că femeile joacă chiar un rol foarte activ în uh, menținerea păcii. Și în această privință, Aș dori să mă refer la trei exemple. În primul rând, președintele adjunct al Parlamentului nostru, doamna Irina Gerașicov, este ambasador plenipotențiar uh, care se ocupă de așezările din Donbass. Ea este reprezentanta Ucrainei în subgrupul de la Minsk pe probleme umanitare chestiuni foarte importante. Dumnezeu iar o poziție foarte importantă. Un alt reprezentant femeie în procesul de la Minsk este Olga Aivazovska. Dumnea ei reprezintă societatea civilă și ca reprezentant al societății civile participă în calitate de expert în grupul politic al procesului de la Minsk. Irina Gerașinca este președinte adjunct al Parlamentului ucrainian și este și uh, președintele interimar al, la, la fel și președintele interimar al Comisiei pentru Integrare Europeană, doamna Ianova. Împreună ele coordonează programele umanitare pentru Donbass. Acestea sunt doar câteva exemple de implicare uh, directă a femeilor din Ucraina, a politicienilor ucraineni femei în procesul uh, de la Donbass. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile la prezentările coraportoarelor. Așteptăm cu interes uh, și concluzia dumneavoastră, dar sunt convins că aveți dreptate când spuneți că cele menționate menită să fie analizate. O voi întreba acum pe doamna Mițchevici dacă dorește să vă răspundă la comentariul pe care l-ați făcut apropo de declarația dumne, dumne ei. Doamna Mițchevici, dacă doriți să-i răspundeți domnului Tarasiuc în legătură cu uh, implicarea femeilor, în rezolvarea, în procesul de rezolvare a conflictului din Ucraina, vă pot da cuvântul. Technical, I don't have interpretation, my machine doesn't... Îmi pare rău, dar uh, nu pot asculta interpretarea, este o problemă tehnică, nu funcționează aparatul. Înțeleg engleză. Da, putem asculta, puteți asculta limba engleză, sperăm că se va rolua și interpretarea din și în limba rusă. Aș vrea să știu dacă avem interpretare din și în limba rusă. Urmărește cineva? Nu este o problemă de interpretare, pur și simplu nu funcționează consola, consola de la acest scaun. Înțeleg, e nevoie de asistență tehnică. Dacă doriți să, să vă schimbați locul temporar, v-am fi recunoscător. Vă mulțumim mult pentru înțelegere. And you would like to speak, uh, Ms. Fayol? No. Okay. Let's hope that you have a... Sperăm că de această dată vor funcționa căștile. So I understand that uh, Ms. Hautala would like to take the floor. And Korchik. Korchik. Doamna Hautala dorește să ia cuvântul. The Korchik after you. Yeah, yeah, thank you. Good morning, everyone. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor aș dori să vă spun cât de fericită sunt să văd acest proiect de raport a celor două coraportoare. Cred din tot sufletul că este nevoie să îmbunătățim egalitatea de gen și în Uniunea Europeană și vă prezint doar o cifră care ni s-a adus în atenție în uh, preajma Zilei Internaționale a Femeii. Decalajul de pensie în Uniunea Europeană, în medie, este de 39% în favoarea bărbaților. Vă imaginați, vă imaginați ce societate vom avea când vom îmbătrâni cu toții și femeile în medie vor avea pensii foarte mici? Deci sunt multe lucruri, multe aspecte care trebuie discutate, însă aș dori să subliniez și importanța punerii în aplicare a pachetului impresionant de lege europene privind egalitatea de gen. Înțeleg că acum, măcar în țările uh, europene, discuția merge înspre combinarea vieții profesionale cu uh, viața personală, cu participarea uh, la piața muncii și așa mai departe. Și uh, țări progresiste cum sunt Suedia sau chiar uh, Germania aș zice că fac progrese, dar în general țările nordice. Însă oricum există acest accent de a sublinia rolul bărbaților în îmbinarea vieții de familie cu viața profesională și proiectul de raport reflectă foarte bine acest lucru, după părerea mea. La aliniatul 28 se vorbește despre nevoia de a crește numărul de femei în procesul decizional, mai ales la nivel uh, politic. Și cred că aici este baza pentru toate. În raportul foarte recent adoptat de Parlamentul European, din dosarul dumneavoastră, găsiți câteva cifre care reflectă numărul redus din uh, parlamentele și guvernele uh, țărilor din parteneriatul estic. Mulțumesc frumos! Prin urmare, ați uh, făcut o muncă excelentă. Mulțumim frumos, doamna Hautala. Uh, salut uh, introducerea contextului european în acest subiect, fiindcă este util, după părerea mea, să luăm și acest aspect în considerare. Îi dau acum cuvântul domnului Corcec. Înțeleg că și dumneavoastră ați solicitat să interveniți. Mulțumesc mult, domnule președinte pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc. În primul și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport, fiindcă, uh, dată fiind chestiunea pe care o discutăm astăzi, uh, raportul acesta este foarte, foarte util. Și după ce am ascultat prezentarea lui, trebuie să menționez că am și eu niște idei pe care le putem adăuga la raport pentru a-l îmbunătăți. Aș dori de asemenea să îl susțin pe Boris Tarasiuc și să spun și eu că în Ucraina are loc o agresiune militară din partea Federației Ruse și acest lucru nu este un secret. Nu este un secret nici faptul că femeile noastre participă, la fel ca alți ucrainieni, la apărarea Ucrainei. Să vă mai dau un exemplu și mai ales doamnei Mischievici. Natalia uh, Veselova, co-raportoarea, a făcut eforturi marcante ca voluntar în armata noastră pentru a ne păstra pământul pentru a ne păstra calitatea de stat a Ucrainei. Vă mulțumesc încă o dată pentru raportul excelent, pentru că ați spus foarte multe lucruri corecte și bune. Are acum cuvântul doamna Magrețe. Vă rog. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru raport, pentru că, după cum vedem, problema egalității de gen nu este o problemă a țărilor este europene, ci o problemă generală. Uh, din păcate, trăim încă într-o lume a bărbaților, condusă de bărbați, mai mult sau mai puțin cu succes, dar femeile încă nu pot să participe ca 50% din populație. Deci, această problemă există acum și va exista și în viitor. Trebuie să îmbunătățim situația și ce să facem pentru asta? Știți că în fiecare țară uh, avem direcții care merg și direcții nu. În țara mea, Georgia, avem și noi legi pentru egalitatea femeilor, avem legislație foarte bună împotriva violenței domestice, ne îmbunătățim legislația chiar până la sfârșitul acestui an, vom semna și Convenția de la Istanbul, știți despre ce este vorba. Însă cealaltă problemă se referă la femeile angajate în activități economice. Evident că există un decalaj în acest sens la noi, mai mare sau mai mic. Nu pot să spun că femeile noastre nu au acces la educație sau uh, la sănătate. În acest domeniu am făcut progrese reușite și o treime din bugetul nostru merge la sănătate iar femeile primesc tot felul de servicii medicale și la, în educație la fel, dar In all our countries, mostly... Uh, trebuie să subliniem uh, subiectele uh, realiste, știință, tehnologie și așa mai departe. Și am subliniat acest lucru, am creat un nou program pentru a include mai multe femei, mai multe um, fete în această disciplină. Programul este unul uh, foarte bun uh, cu ajutorul uh, Fondului pentru Dezvoltarea Mileniului din Statele Unite. Acum avem un program educațional foarte bun așadar și o universitate americană um, ce ne-a oferit posibilitatea de a dezvolta această profesie în rândul fetelor noastre. Și anul trecut, cel mai bun rezultat la educația tehnologică a fost al unei fete. Deci este depășit să vă spui că femeile sunt bune în educație, în sănătate și bărbații sunt buni uh, la tehnică. Asta e ceva demodat deja, însă trebuie să le ajutăm pe femei în mediul de afaceri în țara noastră creăm uh, programe speciale pentru femeile antreprenori, dar încă există puține femei în uh, companiile medii, iar în cele mari, majoritatea uh, celor implicați sunt bărbați. Prin urmare, ar fi bine dacă instituțiile europene ar susține participarea femeilor la mediul de afaceri, prin formare, prin granturi financiare și așa mai departe. Fiindcă Cred că toată lumea înțelege că dezvoltarea economică fără, femeie, fără femei, fără participare egală a femeilor, nu merge, nu poți să zbori cu o singură aripă, ai nevoie de două aripi ca să zbori. Deci, genul acesta de raport, genul acesta de rezoluție ne ajută să depășim aceste inegalități de gen în țările noastre. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Înțeleg că domnul Naț Vișvili dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu coraportoarelor și expertelor. Cred că, într-un fel sau altul, toate țările este europene au aceleași probleme. Raportul uh, cuprinzător al doamnei Veselova ne arată că în aproape toate țările este europene problemele sunt aceleași. Însă o să subliniez niște probleme care nu cred că sunt menționate în acest raport și poate că ele sunt specifice Georgiei. Este surprinzător. În Georgia, uh, rata șomajului în rândul femeilor este mult mai redusă decât uh, în rândul bărbaților. 10% la femei și 13% șomaj în rândul bărbaților. Asta nu înseamnă că femeile nu participă la piața muncii sau că participă mai puțin. Însă există provocări economice și și provocări culturale în ceea ce privește acordarea mm, posibilității de a participa în mod uh, total uh, la economie către femei. structura economică a Georgiei este una foarte învechită, adică după prăbușirea Uniunii Sovietice, dezindustrializarea economiei a fost totală. Și de aceea avem doar uh, industria grea, avem agricultură la nivel mare, și mai avem și servicii, dar e vorba mai ales de sectorul uh, retail. Acest lucru înseamnă că nu există spațiu pentru um, eforturi, de, de, pentru muncă de calitate și nu există spațiu pentru oameni, pe, pentru profesioniști bine educați, fiindcă în industrie sunt doar uh, locuri de muncă pentru mm, persoane necalificate și cu calificări minime. În general, femeile sunt uh, angajate în servicii, și, aș mai zice, în sectorul public și în organizațiile publice. Un lucru important este că în cazul educației se acordă același acces și fetelor și băieților. N-aș spune că există vreo diferență, însă problema apare în uh, zonele locuite de minoritățile etnice, fiindcă uneori acestea au alte atitudini față de georgieni sau uh, au aceleași atitudini cu georgienii care locuiesc în zonele izolate. De exemplu, există această tendință a căsătoriilor timpurii. După ce se căsătoresc, uh, fetele căsătorite nu mai pot participa în mod uh, activ sau nu mai pot participa total la, la piața muncii, fiindcă aceasta este uh, împărțirea culturală a sarcinilor între bărbați și femei. Și poate aceasta este problema ce trebuie depășită în viitorul apropiat. O altă problemă majoră uh, o reprezintă instituțiile de îngrijire a copiilor, pentru că lipsesc aceste instituții. Dacă femeile trebuie să-și găsească un loc de muncă, să participe la piața muncii, atunci cineva trebuie să aibă grijă de copii. Și fără aceste instituții este imposibil. Problema mai reprezintă și concediul de maternitate. Pentru angajatori este mai bine să angajeze bărbați pentru că ei nu au nevoie de concediu de maternitate. Uh, deci problemele în Georgia sunt diferite, însă în general nu am putea spune că e cineva exclus de pe piața muncii sau că există un dezechilibru major fiindcă vedem că um, șomajul în rândul femeilor este mult mai scăzut decât în rândul bărbaților. Deci cred că este o problemă da, de, de, legată de structura economiei la noi. Mulțumesc frumos! Vă rog. Aș dori să reacționez la ce a spus uh, colegul uh, ucrainian. Nu am vrut nici cum să spun că femeile ucrainene nu participă la conflictul militar. Știu că organizațiile de femei joacă un rol semnificativ în apărarea Ucrainei. Îi mulțumesc domnului Tarasiuc pentru aceste exemple și o să țin seama de ele în viitor, fiindcă, de exemplu, când am pregătit această prezentare, am folosit un raport privind uh, Planul Național de Acțiune pentru implementarea rezoluției 1325 a Națiunilor Unite și acolo se sublinea faptul că femeile nu participă la procesul uh, decizional și nu existau cum uh, informații despre participarea militară. Nu putem spune că femeile nu sunt implicate în procesul de pace în țări uh, cum este uh, Ucraina sau Azerbaijan sau așa mai departe. Știu că înainte de iunie 2016 femeile care participau la conflictul militar uh, și aveau poziții, cum ar fi uh, în spatele unei mitraliere sau așa mai departe, erau uh, înregistrate ca personal uh, civil, deși erau clar personal militar. Și apoi a apărut un decret care a spus că femeile angajate de armată fac de fapt și sarcini militare, nu doar sarcini civile. Cred că și aici, astfel, uh, femeile sunt implicate în procesul de pace. Mulțumesc și doamnei Veselova și doamnei Grapini pentru raportul dumnealor. Au subliniat lucruri foarte importante. Trebuie să mai adaug că în Belarus și Armenia există o listă de Uh, profesii interzise. Știu că Armenia a fost obligată să excludă profesiile interzise pentru femei. Nu știu dacă s-a făcut acest lucru în Armenia, poate, poate spune cineva, um, dar în ceea ce privește Belarusul, s-a sugerat că această listă să fie scurtată și a fost scurtată, dar nu foarte mult. E un lucru foarte interesant pentru că aceste profesii, de fapt, le sunt interzise femeilor Pur și simplu pentru că uh, condițiile de muncă sunt periculoase și așa mai departe, deci au pretenția că uh, le fac o favoare femeilor. Pe de altă parte, nu, femeile nu au de ales de ce nu au aceeași greși față de bărbați, dacă despre asta este vorba. Și vreau să mai reacționez la ceva ce a spus domnul Națașvili. Uh, pentru că e o chestiune discutabilă. Pe lângă indicatorii cantitativi, mai există și cei calitativi. Vorbeați despre un șomaj mai redus în rândul femeilor, dar să vedem despre ce profesii vorbim, de fapt. Deci, de ce e structurată piața muncii astfel? Este oare un indicator al pozițiilor mai avantajoase ale femeilor sau din contră? În ceea ce privește concediul de maternitate, sunt multe alte țări unde există și concediu de paternitate sau concediu parental, adică o abordare combinată. În Moldova, de pildă, s-a introdus un concediu obligatoriu pentru bărbați pentru ca ei să aibă și ei grijă de copii. Nu știu cum va funcționa, poate colegii din Moldova ne pot spune mai multe, însă este o chestiune foarte complexă, foarte cuprinzătoare vis-a-vis -vis de structura pieței muncii, când vine vorba despre cantitate și calitate. Mulțumesc, spune domnul președinte. Îi uh, invit pe participanți să încerce să încheie acest punct de pe ordinea de zi. Văd că domnul Nacișvili ar dori să uh, comenteze pe scurt la ce s-a spus. Da, pe scurt, nu mă referam la calitate sau cantitate. ci nu făceam decât să prezint situația actuală din Georgia. Asta am spus, situația actuală, dar evident putem să o îmbunătățim. Colegii din partea Parlamentului European doresc să comenteze. Văd că ni s-a alăturat domnul Marc Tarabella, activ în această serie de chestiuni în cadrul Parlamentului European și doamna Fayon este aici. Cred că poate urmări discuțiile cât se poate de ușor. Foarte scurt, doamna Hans, uh, aveți cuvântul. Am doar o întrebare pentru că nu am uh, fost atentă în detaliu la ce ați discutat, dar acum câteva săptămâni am uh, primit o delegație impresionantă a femeilor din Ucraina. Ele au venit la mine să vorbească despre această listă a profesiilor interzise femeilor. Este o listă lungă și mi-au spus că ea există în forme similare și în alte țări din parteneriatul estic nu am nicio idee, însă lista era impresionant de lungă și era un fapt evident de discriminare împotriva femeilor. Nu știu dacă ați abordat problema, dar cred că ar trebui să fie abordată. Dacă nu acum, atunci să facem acest lucru, pentru că drepturi egale nu poți să ai, nu poți să atingi dacă ai zeci și zeci de profesii de la care femeile sunt excluse. Mulțumesc frumos pentru că ați subliniat acest aspect, această chestiune. Cred că e momentul pentru o clarificare. Doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult uh, și mulțumesc tuturor care au uh, făcut uh, completări, propuneri, clarificări. Uh, Uh, vreau uh, să încep cu sfârșitul, cu doamna uh, Harms. Evident că raportul nostru merge exact în sensul de a nu mai exista lista de profesii interzise. Am, n-am prezentat în detaliu, dar în raport rezultă acest lucru și și în ce am spus eu dimineață. Deci dorim să nu mai există listă de profesii interzise pentru că este o anormalitate. Evident că statele din semnatarea parteneriatului estic trebuie să ne prezinte o situație concretă și uh, raportul cred că aici este valoarea lui încearcă să pună, exact cum vrem și noi în Uniunea Europeană, uh, din fericire în țările state membre ale Uniunii Europene nu avem listă <laughs> de profesii interzise, însă raportul, din punctul meu de vedere, clarifică dacă trebuie mai adăugăm uh, ceva, dar clarifică acest lucru că nu trebuie să existe vreo, vreun obstacol pentru femei. Vreau să mai spun uh, legat de ce spunea colegul din Georgia instituțiile de îngrijire a copiilor sigur n au fost în, tratate în mod explicit în raport în mod explicit puse dar este o condiție într adevăr ca femeile să poată să își desfășoare activitatea și este corelată cu concediul de uh, maternitate. acum și în parlamentul european noi discutăm un raport de, uh, posibil de a avea un singur uh, um, uh o singură uh, prevedere legată de concediul de maternitate în țările membre în Uniunea Europeană. Există în țările uh, membre în Uniunea Europeană concediu de paternitate, dar nu obligatoriu practică cine dorește. Uh, recomandarea mea este ca să nu fiți dus în uh, eroarea că ne-ați spus că rata șomajului la femei de 10% și la bărbații 13% și asta înseamnă că există egalitate. Trebuie să vedem în ce domenii sunt femeile angajate. E foarte important. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Grapini, pentru intervenția dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la această discuție, în special coraportorilor. Este foarte clar că acest raport și aceste subiecte nu sunt deloc de rutină. Further, uh, considered in a routine și nu pot fi luate în calcul într-un uh, mod de rutină. Și ar trebui să fim mai atenți la extinderea propunerilor făcute în cele două rapoarte. Vă mulțumesc tuturor foarte mult! Uh, I would like to thank you for uh, everything. Aș dori să vă mulțumesc pentru toate contribuțiile la acest punct de pe ordinea de zi și să vă spun că acest subiect va fi discutat uh, din nou la sfârșitul lunii octombrie în Kiev, când vom vota proiectul de raport și amendamentele. Și înțeleg că mulți colegi și-au exprimat intenția de a depune amendamente. Și apoi raportul va fi depus spre adoptare la sesiunea plenară a adunării parlamentare Euronest și propun ca termenul limită de, pentru amendamente pentru uh, proiectul de raport să fie joi 7 septembrie 2017 la ora 18. Amendamentele ar trebui să fie redactate în engleză sau în rusă. Secretariatul va comunica detaliile practice pentru depunerea amendamentelor la momentul potrivit. Este acum momentul să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și îi dau cuvântul transfer ciocănelul către copreședinte, doamna Cati Piri, și, bineînțeles, și către domnul Tarasiuc. Cati, te rog să preiei frâiele. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mă bucură să vorbesc despre libertatea presei și integritate. Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Politice și ca raportor al PE pentru Turcia, sunt foarte atentă la situația presei și la protecția jurnaliștilor și a drepturilor fundamentale ale jurnaliștilor. Vă reamintesc că libertatea de expresie este piatra de temelie a democrației și accesul la informații independente și la presă liberă este un drept fundamental al tuturor cetățenilor. Jurnaliștii au responsabilitatea să analizeze faptele, să le comenteze și să le expună și, de asemenea, să-i tragă pe, la răspundere pe politicieni pentru acțiunile lor. Este deci esențial să lucreze în libertate și fără temeri pentru libertatea sau siguranța lor. Vreau să mă refer și la unele provocări cu care ne confruntăm acum în domeniul presei. Uh, în primul rând, vedem o slăbire a jurnalismului critic. Mai, multe, mai puține povești de investigații, mai puține opinii divergente în peisajul media. Și asta ține de situația financiară și economică dificilă a presei uh, din Europa. Consecința negativă este concentrarea deținerii uh, acestor trusuri de presă în uh, câteva mâini. Și trebuie să avem un model economic durabil pentru uh, presă. De asemenea, mă îngrijorează că uneori, în unele țări, se pune sub semnul îndoielii temel juridic pentru libertatea presei. Și, în al treilea rând, războiul dezinformării condus de anumite puteri care uh, se desfășoară în special uh, online și în media socială este o mare provocare la adresa democrațiilor noastre. Este esențial ca cetățenii să aibă acces la informații în care avem încredere. Și de aceea cred că trebuie să ajutăm uh, jurnalismul profesionist. Aștept cu interes discuția de astăzi pe aceste teme și înainte de a-i da cuvântul domnului Tarasiuc pentru uh, prezentarea introductivă, o să facem o, un exercițiu de gestionare a timpului între Ucraina și uh, uh, țările de jos, pentru că deja suntem cu 25 de minute în întârziere. Domnul Tarasiuc, vă rog. Uh, dear colleagues, Mulțumesc foarte mult, Cati. Dragi colegi, o să încerc să fiu la fel de eficient ca și Cati. În primul rând aș dori să vă sugerez să trecem la prezentările rapoartelor celor doi coraportori. Și mă întorc acum către primul coraportor, doamna Fayon, eurodeputat, și apoi domnul Musabeyev, membru al Parlamentului din Azerbaijan. Thank you very much, both Mulțumesc foarte mult ambilor copreședinți. Trebuie să spun că și eu sunt foarte atentă la situația presei, așa cum a spus și Cati, pentru că am fost cândva jurnalistă într-o viață anterioară. Și Trebuie să spun că raportul pe care îl avem mi se pare foarte echilibrat. Acoperă toate provocările majore legate de presă, atât în Uniunea Europeană, cât și în țările din parteneriatul estic. Profit de ocazie pentru a îi mulțumi uh, coraportorului meu pentru o cooperare excelentă până în acest moment și îmi exprim interesul uh, să cooperăm și pe viitor într-un mod uh, Uh, cât se poate de fructuos. Înțeleg foarte bine și sunt la curent cu situația presei din statele membre europene, precum și din uh, țările din parteneriatul estic. Și am luat notă de asemenea de faptul că diverse țări se confruntă cu diverse tipuri uh, Uh, de amenințări la adresa transparenței presei și tocmai de aceea am decis să nu avem o abordare de la țară la țară, ci să ne concentrăm mai degrabă pe principiile generale ale dinamicii din lumea presei. Raportul se concentrează pe legislație, pe deținere și transparență, pe limite și, transparen- și provocări care au fost aduse de informatizare, de internet, de noul tip de media. De asemenea, subliniază și potențialul utilizării instrumentelor deja existente în cadrul parteneriatului nostru. Nu o să intru în prea multe detalii, nu o să repet că libertatea presei este un drept fundamental și că este importantă pentru o societate sănătoasă și pentru cetățenii noștri și pentru bunăstarea lor, dar o să subliniez cât de importantă este presa de calitate în lumea de astăzi, unde vedem populism în creștere, vedem discursuri care incită la ură, vedem ceea ce se numește acum știri false, vedem uh, că propaganda a rămas, s-a schimbat ca mod de aplicare, dar scopul rămâne același. Deci, în loc să ne concentrăm uh, pe diferențele care există între diversele statele, state membre, vreau să mă concentrez pe provocările uh, comune. Lupta împotriva știrilor false, spre exemplu, care distorsionează adevărul. Asta e cea mai importantă provocare și vreau să contez pe sprijinul dumneavoastră. Cum facem asta? Prin creșterea nivelului de jurnalist profesionist, cu îmbunătățirea jurnalismului de investigație cu schimbul de bune practici, cu prevenirea atacurilor împotriva jurnaliștilor și asigurându-ne că cei care o fac sunt uh, trimiși în judecată într-un mod eficient. Cel mai important însă este să atragem atenția asupra neregulilor astfel încât cetățenii să nu se teamă uh, să-și exprime opiniile. Doar societățile cu presă liberă și cu drept la liberă exprimare pot crede în progrese ulterioare. Și am mare încredere că putem uh, reuși să facem uh, așa ceva în țările noastre și vă stau la dispoziție pentru orice ajutor ați avea nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! mă confrunt și eu cu o provocare pe care mi-a adresat-o colega Cati. Să fiu eficient. Remind you that, uh... Vă reamintesc că ne confruntăm cu o provocare uriașă în uh, orarul nostru și rog pe cei care vor să intervină să fie cât mai succinți cu putință. Aș dori acum să invit celălalt coraportor, domnul Musabeyev, care este deputat în Parlamentul Azerbaijan, din Azerbaijan uh, și căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimați copreședinți. Colega mea a subliniat tot ce voiam să menționăm în raport. N-aș vrea să repet Colega mea a început munca mult mai devreme decât mine și contribuția ei a fost de o importanță uriașă și a demonstrat că este o profesionistă adevărată în pregătirea tuturor materialelor. Sugestiile mele sunt reflectate toate în raport și nu vreau să le repet. Dați-mi voie însă să mă concentrez pe o parte mm, esențială a acestui raport. Raportul nu este doar despre libertatea presei, ci și despre responsabilitatea presei Cred că asta este o componentă importantă având în vedere situația actuală. Din păcate, psihologia umană este de așa natură încât atunci când ai știri negative sau cu conotații negative, acestea atrag atenția mult mai repede decât știrile pozitive sau o știre care este bine pregătită și bine muncită. Dacă știrea nu insultă pe nimeni, dacă nu trezește niciun fel de simțăminte, dacă nu are niște cuvinte care să atragă atenția, atunci nu o să atragă atenția. Din păcate, acest uh, tip de psihologie stimulează jurnaliștii și presa să, preze- să prezinte materialele într-un mod neobiectiv având în vedere că avem o piață a presei care era tradițională, cu canale de televiziune și ziare, acolo încă mai existau editori. Exista un fel de cenzură, dar acum ne uh, confruntăm cu o nouă situație. E foarte ușor să înregistrezi un site pe internet și atunci poți să publici orice vrei și cel mai adesea chiar exploatezi Ehm, această idee de a pune știri provocatoare sau insultătoare. Cum pot să ofer o abordare conștientă și conștiincioasă. Cred că este extrem de important, mai ales acum când blogării sunt considerați jurnaliști. Aici nu există niciun fel de limite la materialele care sunt publicate cu excepția comentariilor xenofobe, rasiste și așa mai departe, că atunci pot fi trimiși în justiție, dar nu pentru celelalte declarații. Deci nu este niciun fel de responsabilitate. Blogării se bucură de o audiență uriașă și pot face declarații când nu le pasă de lege, nu le pasă de reguli și atunci, cum putem să identificăm în uh, reglementările noastre acest echilibru? Este o întrebare deschisă, având în vedere că acest tip de media nou se răspândește și devine din ce în ce mai influent. Cred că această provocare nu va fi doar pentru țările din parteneriatul estic, ci și pentru statele membre din UE, mai ales având în vedere că acest tip de formă uh, încep să, începe să dicteze comportamentul politicienilor. Dați-mi voie să spun ceva răspicat, tare și răspicat, pentru că atunci uh, o să fiu observat și toată lumea o să comenteze și o să apar pe social media. Din păcate, populismul este în creștere fie la nivelul liderilor, fie la nivelul organizațiilor și exact cu asta ne confruntăm acum, nu doar în țările din parteneriatul estic, ci și în democrațiile dezvoltate. Asta e tot ce vreau să spun. Mulțumesc! Dragi colegi, am auzit o prezentare cuprinzătoare a unui raport extrem de important și vreau să-mi exprim recunoștința față de amândoi pentru acest uh, raport care are niște recomandări foarte concrete. Și acum aș dori să-i rog pe experți să-și prezinte punctele de vedere. Și uh, îl invit în primul rând pe domnul Tiz Berman, care a fost de acord să vină să ne vorbească în ceea ce privește situația actuală a presei în uh, țările noastre ca uh, consilier principal al uh, Comisiei OSCE pentru reformarea mediei, pentru că este e poziția cea mai bună să ne facă recomandări. Aveți cuvântul, deci. Și vă reamintesc încă o dată că vă rog să fiți cât mai subținți cu putință. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să fiu din nou la Parlamentul European. Pot să le spun foștilor colegi că viața continuă și după politică. E o perspectivă îmbucurătoare. Unii dintre dumneavoastră nu veți fi politicieni toată viața. Doamnelor și domnilor, zona Euronest acoperă o gamă largă de țări și distanța dintr-o parte în alta este la fel de mare ca distanța între libertățile presei. La OSCE, diferențele sunt și mai izbitoare. Cele mai deschise democrații stau la aceeași masă cu cele mai autoritare regimuri din lume deși unele dintre provocări țin de specificul țării, multe altele sunt împărtășite de toate. OSCE se află într-un paradox astăzi, pentru că majoritatea părților lumii văd că libertatea uh, presei este în creștere, dar cu OSCE și cu democrațiile mai vechi și mai noi, libertatea presei a făcut câțiva pași înapoi. Și tocmai de aceea raportul dumneavoastră la Euronest este atât de binevenit. Vreau să subliniez trei lucruri. Libertate, siguranță și pluralism. În primul rând, libertate. Când un jurnalist este în închisoare, autoritățile în general vor spune că nu s-a întâmplat pentru conținutul muncii sale, ci pentru alte acuzații care nu au legătură cu activitatea sa de jurnalist. Uh, la începutul lunii ianuarie în acest an, când jurnalistul afgan Sadigov a fost uh, condamnat în Azerbaijan la 2,5 uh, ani de închisoare, a fost pentru că s-a comportat uh, urât în public. Dincolo de aceste uh, acuzații care par să nu fie legate de activitatea jurnalistică, uh, în multe țări uh, acestea sunt instrumente puternice împotriva presei care nu este de acord cu ei. Uh, legile privind calomnia. La scurt timp după uh, condamnarea sa, uh, domnul Sadigov a fost confruntat cu un nou proces de calomnie și s-ar putea să fie din nou condamnat la încă trei ani de închisoare. În această, lume, în această lună, mă scuzați, am uh, publicat o bază de date cu calomnii uh, și legislația OSCE în domeniu. Calomnia este în continuare o infracțiune în multe țări uh, și în uh, multe țări din parteneriatul estic aceasta a fost uh, dezincriminată. Săptămâna aceasta Malta își finalizează noua legislație pentru a dezincrimina calomnia în cooperare cu biroul nostru. If they may... Curtea Europeană de Drepturi, a Drepturilor Omului are aceeași părere. Ar fi uh, foarte important dacă parlamentarii prezenți, deputați locali sau europeni ar face decriminalizarea calomniei o prioritate. Presiunea dumneavoastră politică și inițiativa dumneavoastră ar fi binevenită pentru a ne asigura că nu mai este o infracțiune penală că, uh, calomnia, pentru a permite libera uh, exprimare în societățile deschise. Încarcerarea jurnaliștilor are un efect îngrozitor asupra libertății presei. Creează frică, autocenzură și liniște, tăcere. Jurnaliștii în spatele, um, în celulele închisorilor, înseamnă că um, nu mai avem dezbatere deschisă. Există și căi mai puțin extreme de a eroda libertatea presei. Blocarea site-urilor web este una dintre aceste căi. Danemarca a adoptat uh, recent o lege care permite blocarea site-urilor web într-un mod care nu întrunește criteriile internaționale privind uh, libertatea presei. În Ucraina, vreo 350 de site-uri web sunt blocate pentru că sunt considerate anti-ucrainiene în teritoriile ocupate și în partea anexată a Ucrainei jurnaliștii se confruntă cu restricții imposibile. Moldova are un peisaj jurnalistic deschis și pluralist, însă în mai 2016 canalul Rusia 24 a fost blocat uh, pentru că reporta într-un anumit fel știrile privind Ucraina. Uh, Acum uh, două săptămâni, uh, OSCE RFOM, în comparare cu uh, analogul său de la ONU și alte instituții, a emis, a publicat o declarație comună în legătură cu știrile false, dezinformarea și propaganda. În loc de uh, contracararea știrilor false, ar trebui să se promoveze jurnalismul de calitate, să se susțină uh, autoreglementarea să se demitizeze, să se rupă mitul știrilor uh, false care să uh, fie arătate ca nefiind adevărate și să se susțină eforturile pentru a crește um, cunoașterea în rândul publicului a ce înseamnă presă adevărată. Serviciile uh, de informații secrete trebuie să aibă în continuare acces la datele de pe, de pe internet. Dincolo de problemele legate de supravegherea în masă, observăm că regiile recente anumite state membre, printre care și Olanda, nu fac excepție în ceea ce privește comunicarea între jurnaliști și sursele lor cât despre uh, dreptul jurnaliștilor de a-și proteja surselor, acest lucru îngreunează um, posibilitățile uh, divulgătorilor sau denunțătorilor de a se adresa presei. Legea europeană poate avea și ea un impact asupra libertății presei. Un aspect actual al directivei privind drepturile de autor, care este acum în fază de proiect, restricționează posibilitatea uh, citării lucrărilor cu drepturi de autor, chiar și pentru utilizări private. Acest lucru nu este în interesul libertății de exprimare și nici uh, în interesul profesioniștilor media mai mici, care nu uh, pot fi citați, ceea ce împiedică să-și găsească clienți noi. În Kiev, în 2016, o, un vehicul bombă capcană l-a ucis pe Pavel Șermet, un uh, binecunoscut jurnalist de la Ucrainska Pravda. Când am vizitat biroul uh, dumnealui, imaginea lui uh, stătea pe un dulap în biroul editorului, unde jurnaliștii își făceau treaba în liniște, ca de obicei. Însă, deși procuratura a asigurat, asigura pe jurnaliști că îi va găsi pe vinovați, aceștia nu au fost niciodată aduși în fața justiției. Crima este un mod foarte eficient de a închide gura unui ziarist. În Viena, Hanna Verbst, editor Vice, ne-a spus că, înainte de a publica reportaje referitoare la anumite chestiuni, acum discută cu colegii pentru a vedea dacă merită să se expună hărțuirii online care va urma publicării unui anumit articol, pentru că zilnic se confruntă cu uh, agresiuni pe internet, limbaj vulgar și așa mai departe. Ea ne-a spus că pe termen lung aceste amenințări pe care le primești constant ajung să te afecteze și te autocenzurezi. La un moment dat e frică să mergi pe stradă Silvana Simons, politician uh, olandez de origine uh, din Surinam, își uh, confruntează, își confruntă atacatorii în mod deschis, publicând pe pagina ei de Facebook observațiile lor rasiste și maciste. Ar fi foarte important ca dumneavoastră ca deputați europeni și nu numai, să faceți, uh, să îndemn, vă îndemnați guvernele să privească cu mai multă seriozitate această problemă, să înceapă un dialog cu profesioniștii media pentru a ști ce este de făcut în continuare. Și în final, pluralismul, dacă îmi permiteți să mă mai ocup de un subiect și vă mulțumesc pentru acest lucru. În 10 ani, Facebook și Google au ajuns să domine total uh, piața reclamelor pe internet. Pot uh, oferi publicitate personalizat. În Statele Unite, cifra de afaceri a publicității digitale a devenit la fel de importantă ca anunțurile de la televizor și acest sector crește. Presa uh, de tip mai vechi uh, a început să se piardă și trebuie să găsească modele de afaceri noi. Dispare presa tipărită. Un exemplu, în Regatul Unit, 25% din uh, zonele de guvern local nu mai au uh, ziare locale. 35% au o singură, uh, un singur canal de presă în, funcțion, în funcțiune. Au, s-au închis între 2011 și 2014 141 de ziare locale. Uniunea Europeană știe că pluralismul este afectat și că asta înseamnă că presa nu mai poate să ceară socoteală guvernului. Pentru că zonele în care nu există decât un ziar sunt zone afectate. Acest lucru afectează calitatea democrațiilor noastre. În anumite state membre, guvernele fac presiune economică uh, asupra jurnaliștilor pentru a le închide gura. faptul că nu se mai publică anunțuri din partea guvernului afectează fatal anumite ziare, precum este cazul Nepșabazak din Ungaria. În Franța se întâmplă la fel. Multe ziare nu pot supraviețui fără publicitate din partea guvernului. Acesta este un mod de constrângere din partea guvernului asupra presei. Televiziunea publică uh, este în mod normal uh, ultima soluție prin care se, poate, se pot accesa grupurile vulnerabile ale societății. Ele, această televiziune este independentă din punct de vedere economic. Însă, în cazul precum uh, Ungaria, directorii sunt numiți printr-un proces politic. La fel se întâmplă și în Polonia. Dumneavoastră, ca politicieni, aveți răspunderea de a promova cauza drepturilor fundamentale ale omului. Pentru că libertatea presei reprezintă o, o piatră de temelie a libertăților noastre. Uh, mica noastră organizație de supraveghere, biroul OSCE pentru, uh, al reprezentativ, al reprezentantului pentru libertatea presei, vă stă la dispoziție dacă doriți, ajutor pentru a apăra libertatea presei. Trebuie să oprim acest curent neliberal. Mulțumesc! Berman. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră excelentă și completă, cuprinzătoare. Mi-ați uh, cerut să vă permit câteva minute în plus. Nu am putut decât să o fac pentru că Altfel, m-ați fi acuzat că <laughs> vă închid gura, că sunt împotriva libertății presei. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum uh, la experții noștri, cărora le vom asculta opiniile. Mi-ar plăcea să-l aud acum pe domnul Boris Navasardian, care ne va prezenta Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic, o instituție pe care o cunoaștem prea bine la adunarea parlamentară Euronest. Domnule Navasardian, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. To start with stressing. Aș vrea să încep uh, subliniind faptul că, din păcate, hetero genuitatea pe care o avea parteneriatul estic la lansarea lui este în declin. Acum uh, nu mai suntem șase. În sfârșitul anilor, la sfârșitul anilor 90, ne întâlneam uh, în acest for și găseam mai multe asemănări uh, unii la alții decât găsim acum. Aceste realități se văd și în clasamentele Freedom House și altor organizații internaționale cu reputație. Conform Freedom House, Georgia se răscurcă cel mai bine, pentru că are 49 de puncte. Cu cât este mai mic uh, numărul, cu cât este mai mică această cifră, cu cât este mai bună uh, situația. Ucraina are 53, Moldova 56 și aceste țări sunt considerate parțial libere Celelalte țări nu sunt considerate libere, deși și Armenia se apropie de statutul de țară liberă, având 64 de puncte. Celelalte două state sunt uh, în mult în spate, Azerbaijan 89 și Belarus 91. Aceste cifre sunt alarmante pentru că, comparativ cu 2015, toate statele din parteneriatul estic au căzut în clasament. Acest lucru este foarte alarmant pentru că Freedom House a considerat 2015 cel mai prost an în istoria acestui clasament din anii 80, din anii 1980. Anul trecut au fost evaluate 199 de țări. Din 2009 avem un subgrup care se ocupă de presă, care este probabil cel mai mare din FOR, reunind 24 de organizații, același uh, număr de organizații cooperează cu noi. Deci, în total sunt vreo 50 de țări în acest, care colaborează cu acest subgrup de presă. Examinăm, uh, am examinat situația și pot să vă spun că s-au adăugat trei chestiuni noi la peisajul presei. Am adăugat și un index al libertății presei în parteneriatul estic, care ne permite să facem schimb de, de experiență și să urmărim dinamica libertății presei în regiune. Cât despre diferențele între peisajul jurnalistic din uh, aceste țări. Sunt câteva puncte comune. Primul este situația economică, despre care au vorbit și coraportorii. În întreaga regiune, piața publicității este mică și uh, la nivel național prevalează monopolul media. E vorba de oligarhii, ceea ce înseamnă că există foarte multă politizare a peisajului editorial. Același lucru se întâmplă și cu radiodifuzorii. În Belarus nu există libertatea presei. În Azerbaijan, televiziunea de stat este uh, pătată. În Ar Armenia și Moldova, televiziunile publice sunt controlate de guvern. În Georgia au loc câteva procese promițătoare din când în când, însă societatea civilă critică foarte mult uh, părtinirea politică în apropierea alegerilor de obicei. În Ucraina sperăm să meargă mai departe reformele. Situația libertății presei a fost menționată de mai multe ori. În martie, 17 martie anul acesta, s-a vorbit despre hărțuirea jurnaliștilor la mitinguri de protest împotriva unei ordonanțe prezidențiale împotriva dependenței sociale, pentru prevenirea dependenței sociale. Pe 2 ianuarie anul acesta, mai mulți colegi Uh, din Belarus uh, au vorbit despre Belsta TV, care transmite din Polonia și care, într-o anumită măsură, compensează lipsa de pluralitate pe piața internă. Am uh, organizat misiuni în Belarus pentru a susține societatea civilă. Ne-am întâlnit cu ministrul afacerilor externe și sperăm să găsim o soluție pentru problemă împotrivă cu, împreună cu autoritățile. Pe 15 martie anul acesta, Platforma Națională Azerbaijană al acestui for a condamnat uh, verdictul domnului Hussein, despre care s-a vorbit mai devreme aici, nu mă voi referi prea mult la acest lucru. Referitor însă la acest caz, printre alte persoane încarcerate în Azerbaijan, din rândul jurnaliștilor care sunt menționați de mai multe organizații pentru drepturile omului. Acesta este primul caz în care un jurnalist, blogger, este condamnat pentru calomnie, ceea ce aduce în discuție încă o dată problema decriminalizării calomniei în această regiune. În, la ultima adunare anuală a Forumului Societății Civile, am vorbit despre probleme cu drepturile omului în Armenia. S-a vorbit în mod specific um, impunitatea reprezentanților um, forțelor de ordine este o problemă. Când uh, ei întreprind activități de dizolvare a protestelor în, pe teritoriul țării. Din păcate, până acum nu am primit un răspuns relevant din partea autorităților judecătorești. Șapte reprezentanți la nivel mic uh, al forțelor de ordine au fost amendați, însă această sancțiune nu este deloc suficientă din punctul de vedere al societății civile, pentru că nu e vorba de un mesaj care să descurajeze de la folosirea excesivă a forței la mitinguri următoare. După cum ați auzit uh, Probabil știți uh, problema cu uh, Pavel Șeremeț, care a fost ucis. Ucraina nu e deloc un loc uh, sigur pentru jurnaliști și pentru presă în general. Forumul societății civile a vorbit și despre situația extrem de dificilă din Crimea, unde Nicola Semenie, un jurnalist, este încarcerat noi, uh, formă Societății Civile are și un premiu, Pavel Șeremet, care i-a fost acordat la ultima adunare anuală a Forumului Societății Civile. Nu uh, am făcut uh, declarații speciale în legătură cu Georgia și Moldova, însă am recunoscut problemele existente acolo. Este fără precedent chiar și pentru regiunea noastră. Nivelul monopolizării presei în Moldova și uh, așa uh, și uh, presupusa, presupusul fond politic al presei din Georgia. Aceeași companie de televiziune promovează vederile conducerii de 15 ani. Încă o observație și destul de nouă. O, propaganda externă reprezintă o provocare pentru țările din parteneriatul estic, care distruge înțelegerea dintre țări. Dat fiind, dată fiind existența unui spațiu um, partajat al informației în țările post-europene, um, se injectează în acest spațiu un discurs de ură, animozitate și instabilitate a societății. Presa locală, slabă, dar independentă, nu poate să reziste în fața propagandei care este adesea inspirată din exterior. Belarus, Armenia și Moldova sunt cele mai vulnerabile în acest sens, în, printre țările din parteneriatul estic, Deși există măsuri de protecție care limitează expansiunea propagandei externe, după cum a spus domnul Berman, acestea nu sunt întotdeauna proporționale cu amenințarea existentă. Și în timpul uh, studiilor noastre finanțate din uh, form, de Formul pentru Societate Civilă printr-un grant, am descoperit că această propagandă externă influențează însăși presa locală și uneori presa locală devine un translator al acestor mesaje negative, al acestui conținut uh, cu rol manipulativ din uh, țările noastre. Prin urmare, sunt necesare eforturi mai puternice pentru uh, dezvoltarea unei prese de calitate în țara noastră, pentru că prețul de calitate nu există fără libertate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Navasardian, pentru prezentarea, pentru opinia dumneavoastră foarte interesantă și informativă. Și acum mai rog un expert, pe domnul Azer Hasred, președinte al uh, rețelei uh, pentru Asia Centrală și uh, Caucazul de Sud pentru libertate de expresie. Domnule Hastret, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Azel Astreț, sunt președintele rețelei pentru Asia Centrală și Caucazul de Sud pentru libertatea de expresie. Totodată sunt membru al Consiliului de Presă din Azerbaijan și reprezint presa online în cadrul acestui Consiliu. De curând, uh, candidatura mea s-a extins și la um, presa uh, publică, deci cred că pot să acopăr toate aspectele uh, discutate aici. Totodată sunt persoana potrivită care pot să vă răspund la toate întrebările legate de libertatea presei în Azerbaijan și mai departe. Nu am pregătit un raport special de prezentat aici, uh, fiindcă știu că la aceste evenimente de obicei oamenii discută diverse aspecte, uneori există întrebări și trebuie să răspundem la ele. Așadar, o să încep cu Afgan Sadigov, uh, jurnalistul menționat de domnul uh, Berman. Am fost surprins. Eu cred că până și reprezentanții uh, Parlamentului din Azerbaijan nu cunosc această persoană în Azerbaijan. Sunt un jurnalist cu experiență și mm, lucrez de mult în presă, dar eu nu cunosc, această, nu cunosc pe această persoană, deci ceea ce spuneți mă surprinde. Spuneți că este închis și o să văd, o să încerc să aflu informații despre această chestiune când mă întorc în Azerbaijan, să văd cine e această persoană. Și, apropo, avem peste 5.000 de um, instituții de presă înregistrate în Azerbaijan, dar nu toate sunt active și doar 5 se plâng de situația din Azerbaijan. Uh, iar două dintre ele au fost lansate din afara țării sau acționează din afara țării. Una a fost uh, lansată în Germania și acționează de acolo și nu are nicio legătură cu, Azerbai- cu legislația din Azerbaijan, dar se plânge mereu. Și cealaltă este Radio Liberty, pe care se plânge mereu pentru că guvernul uh, din Azerbaijan nu le permite să transmită pe frecvențe FM în țară. Poate că majoritatea dintre dumneavoastră nu cunoașteți istoria Radio Liberty, dar puteți să o verificați, să vedeți că a fost lansat după al doilea război mondial de CIA și acum este finanțat de Congresul American. Deci este o instituție de presă complet internațională și complet străină. Apoi, în ceea ce privește echilibrul de gen, pentru că ați discutat și aspectele legate de gen mai devreme. Cea mai importantă instituție de presă din uh, Azerbaijan este condusă de o femeie, apropo. Este cea care se numește APA, Agenția uh, Azeră de Presă, care uh, deține un canal de uh, televiziune, portaluri web, o agenție de presă și este foarte influentă și privită ca o uh, instituție influentă și în străinătate. Aș dori să vorbesc despre țintirea uh, anumitor țări de către diverse instituții de presă. Vă reamintesc cazul ziarului The Guardian, când Azerbaijan organiza primele jocuri europene în 2015, ziarul The Guardian nu făcea decât să uh, folosească Azerbaijanul ca țintă. Zilnic publica știri sau materiale despre Azerbaijan, criticând în fiecare dintre ele Azerbaijanul. Nimic altceva, doar critică. Am scris o scrisoare deschisă către conducerea ziarului Guardian, solicitându-le să respecte etica de presă și să dea și părți opuse dreptul la replică, dreptul de a spune ceva despre situație. Dar mi-au ignorat apelul și, evident, nu au putut să continue, așa că au încetat atacurile asupra Azerbaijanului din acele zile. În ceea ce privește ratingurile internaționale, după cum v-am spus, avem 5.000 de instituții de presă înregistrate, dar de plâns se plâng doar 5 dintre ele. Din păcate, aceste organizații internaționale care efectuează ratinguri privind libertatea de expresie, libertatea presei, e bine, acestea se bazează doar pe cele cinci instituții de presă care se plâng mereu. Trebuie să verifice și activitatea altor um, instituții de presă și să vadă care sunt ceilalți activi în presa din Azerbaijan și din alte țări. Apoi, în cazul uh, celălalt prezentat, am solicitat și eu eliberarea bloggerului uh, nu este o persoană educată, a absolvit o școală și a început să facă pe bloggerul. Fratele său, Amin Huseino, care este în afara țării, a spus și el că nu este mm, bine educat și nu înțelege uneori problemele de libertate de expresie, așa cum ar trebui. Da, pur și simplu nu înțelege aspectele libertății de expresie. De aceea, cazul său nu poate fi privit ca unul um, de atac asupra libertății presei sau libertății de expresie în Azerbaijan. Totodată, aș vrea să mai menționez ceva. Probabil majoritatea dintre dumneavoastră nu cunoașteți acest lucru, fiindcă nu este foarte bine promovat. Unii armeni au trecut uh, țara și au venit, uh, au trecut granița, au venit în Azerbaijan și uh, lucrează ca jurnaliști în Azerbaijan. Lucrează la Baku, acolo locuiesc și acolo activează ca jurnaliști, acoperind chestiuni din Armenia, din Azerbaijan și spunând, din păcate, că nu se pot exprima, nu își pot desfășura activitățile jurnaliste în uh, granițele din uh, în Armenia. De aceea au găsit refugiu în Azerbaijan și lucrează în Azerbaijan unde nu se atinge nimeni de ei. Nu există o diferență majoră între uh, televiziunile publice și televiziunile de stat în uh, Azerbaijan. Așa s-a spus, dar există una și este una importantă. Televiziunea publică din Azerbaijan acoperă des uh, chestiunile uh, minorităților etnice. Toate minoritățile etnice sunt uh, acoperite de uh, emisiunile publice, de transmisiunile publice. Cred că e un lucru important pentru o democrație tânără. Și în încheierea discursului meu, Aș dori să mă refer la un aspect foarte important. De obicei vorbim despre libertatea presei, libertatea de expresie, dar întotdeauna majoritatea uită de etica online, de etica presei. Libertatea presei nu înseamnă că poți să faci orice ce vrei tu. Libertatea presei înseamnă responsabilitate totodată. Libertatea presei înseamnă deontologie, etică a presei în același timp. Uneori, uh, jurnaliștii nu respectă aceste reguli, aceste cerințe și atunci guvernele trebuie să-i încarcereze sau să-i pedepsească pur și simplu. Și atunci organizațiile internaționale încep să facă apeluri la guverne, să spună că îi oprimă, sau că îi încarcerează pe niște simpli blogger și așa mai departe. Cu acestea închei și vă stau la dispoziție pentru întrebări, pentru că cred că aveți multe pregătite. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Hasred. Din prezentarea noastră am putea, dumneavoastră am putea înțelege că regiunea Asiei Centrale și a Caucazului de Sud înseamnă doar două țări, Azerbaijan și Armenia. Cred că avem nevoie de o imagine de ansamblu a întregii zone. cel puțin țările care fac parte din parteneriatul estic. Și acum, dragi colegi și prieteni, după ce ați ascultat prezentarea raportului făcută de către coraportor și uh, părerile experților, vă atrag atenția asupra următorului fapt. Obiectivul este să reflectăm la recomandările prezentate de coraportor și la propunerile experților. De asemenea, să fim atenți la amendamentele pe care le avem în vedere pentru îmbunătățirea raportului, astfel încât uh, îi rog pe toți membrii să își exprime opiniile după cum doresc, și îi invit și pe invitații noștri să intervină la dezbatere atunci când doresc. Iar acum are cuvântul primul membru participant la dezbatere, doamna Heidi Hautala. Mulțumesc, Boris! Vă mulțumim pentru introducerile excelente pe care le-am auzit uh, de la domnul Berman și domnul Navasardian. Am o întrebare legată de proiectul de raport. Și acesta mi se pare foarte bun. La punctul J se spune că, în timp ce promovarea jurnalismului de investigație este un instrument bun pentru lupta împotriva corupției și așa mai departe, vă rog să subliniați rolul libertății presei în regiune rolul pe care aceasta îl are în lupta împotriva corupției și în îmbunătățirea bunei guvernanțe. thank you. Uh, um, maybe we... Mulțumesc. Haideți să auzim uh, și alți membri ai comisiei și după aceea să solicităm uh, observații și răspunsuri. Are acum cuvântul un euro, alt eurodeputat, uh, domnul Capanații, aveți cuvântul. Ah. Mulțumesc uh, și raportorilor și experților pentru prezentările excelente și pentru recomandări. Discuția privind uh, situația presei în țările din parteneriatul estic mă obligă să vorbesc despre o problemă concretă cu care ne confruntăm în Georgia acum. De fapt, sunt trei puncte, dar încep cu o problemă concretă. Cazul Rustavito. Îl cunoașteți cu toții, s-a menționat și aici, într-un context uh, um, specific, dar vreau să mă asigur că toată lumea înțelege că este vorba despre un caz politic extrem de important. Nu este o dispută între două persoane uh, private, așa cum este adesea reprezentată de guvern. Unul, una dintre cele două persoane este un frate al unui membru al Parlamentului Georgian și nu doar atât, ci există evaluări politice clare făcute de reprezentanții guvernului vis-a-vis -vis de acest caz. Uh, directorul general al Rostavistus a fost um, arestat în 2012, iar conținutul cazului este absolut ridicol. Vor să schimbe proprietarul companiei pentru că atunci când a vândut proprietatea acum 10-12 ani, se spune că prețul la care a vândut-o a fost mai, uh, vându- mai mic decât prețul pieței, dar nu s-au găsit dovezi de coerciție. Însă, chiar și așa se consideră a fi o tranzacție imorală. Au fost numeroase cazuri de interferență în instanță. S-a intervenit uh, uh activ în politica editorială a publicației și intervenția a fost uh, susținută de guvern. Uh, Mulțumită curții de la Strasburg, s-a suspendat punerea în aplicare a deciziei luate de Curtea Supremă și acum am câștigat ceva timp în acest caz. Sper din tot sufletul ca guvernul să fie suficient de inteligent să nu meargă în această direcție mai departe și să găsească o soluție la problemă înainte de expirarea acestui timp. Știu că colegii din Parlamentul Georgian de aici vor aduce o grămadă de contraargumente și mă vor combate așa cum se face și la noi în Parlament. Însă, ideea este că aceștia nu sunt oamenii care vor ca Rostavitul să se schimbe. Ei au o opoziție și o direcție clară. Și domnul Ivanișvili este implicat direct. Interesul său personal este adus în discuție aici. Mă bucur foarte mult că suntem aici și că membrii eurodeputați din, de la toate grupurile politice, toate, fără nicio diferență și au exprimat clar îngrijorările privind natura politică a acestui caz și nu doar eurodeputații, ci și președintele Georgiei, ONG-urile și toată opoziția și este ceva foarte important. Și în sfârșit, o să fiu foarte succint pentru că știu că nu mai avem timp. Se tot vorbește aici despre, despre propaganda rusă și modul în care aceasta pătrunde în societate. Modul cel mai bun de a o contracara este ca acele canale media naționale naționale care au uh, o agendă pro-europeană foarte clară să fie ajutate. În Georgia am început doar, uh, s-a început cu una dintre cele mai puternice um, unul dintre cele mai puternice programe în acest sens. Dacă se schimbă politica editorială și conducerea, atunci vom avea o problemă și mai mare și cu propaganda rusă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Colegul șef al delegației georgiene, colega doamna Hulardava, care a venit alături de noi pentru prima dată și personal. Bine ați venit, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor pentru raportul foarte bun pe acest subiect foarte important. Mă bucur să fiu aici, după cum a spus uh, foarte amabil domnul președinte, este prima dată când particip la această instituție, la reuniunea Euronest a comitetelor și aștept cu nerăbdare o cooperare fructuoasă cu voi toți. Subiectul discutat astăzi este unul foarte important. Nu cred că trebuie să amintim nimănui. Sau haide să spunem că niciodată nu e prea des să repetăm că independența și pluralismul presei sunt importante și sunt importante pentru dezvoltarea democrației în țările noastre. Este un lucru de care trebuie să ținem seama mereu și o și facem. Spre deosebire de ce a zis colegul meu din opoziție, nu intenționez să vin cu contraargumente la ceea ce a spus el, pentru că nu mi se pare locul potrivit în care să facem acest lucru. Cazul pe care l-am menționat cu amabilitate e, ține de domeniul judiciar. S-a făcut apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Între timp, nu s-a pus în aplicare sentința luată la nivel național, sentința adoptată de Marea Cameră a Curții Supreme în um, a fost o decizie unanimă a celor uh, nouă judecători ai Curții Supreme. Cazul a fost predat acum uh, la CEDO, și punem în aplicare măsura intermediară a acestei instituții, adică decizia națională nu va fi pusă în aplicare până nu se ajunge la o decizie definitivă a Curții Europene. Înțelegem că trebuie să ne reținem, să ne restrângem de la declarații politice pe această temă, pentru că politizarea acestui caz uh, nu ajută nimănui. Uh, așteptăm decizia CEDO și guvernul georgian pune în general în aplicare deciziile G2, așa încât uh, intenționăm să păstrăm această tradiție și să nu mai vorbim despre acest uh, caz uh, foarte politizat de care tot auzim de 2 ani și jumătate. Vreau să reacționez la o observație specifică făcută de opoziție și o să-l rog să mă și asculte. Arestarea actualului director general nu a fost niciun fel legată de faptul că, de calitatea sa de director general. E foarte ușor să iei două minute și să dai argumente care sunt foarte politizate, pentru că în cadrul acesta nu putem să intrăm în profunzime și să analizăm situația. Și tocmai de aceea vă, v-aș sugera să nu politizăm și mai mult acest caz și să lăsăm lucrurile în mâinile curții. Foarte pe scurt aș vrea să spun că Toată lumea a recunoscut acest lucru și domnul Sardian a recunoscut uh, în prezentarea sa că Georgia în ultimii doi ani a îmbunătățit vizibil uh, uh, stilul în care tratează libertatea presei. Este un lucru de care suntem mândri, dar cu siguranță este un domeniu unde nu suntem mulțumiți. Evident că trebuie să ni se reamintească importanța pluralității presei și a independenței presei. Știm că există probleme în continuare la care ar trebui să ne gândim pentru a le putea rezolva, dar există declarații care sunt uh, incorrecte și care distorsionează realitatea. S-a spus că Ostavitu este singurul uh, post de televiziune provestic, este cât se poate de greșit, pentru că Georgia în momentul de față are 13 canale TV la nivel național și nu e adevărat că doar Ustavitu este provestic. În Georgia aspirațiile noastre europene, ambițiile georgiene, ambițiile foarte puternice ca la un moment dat, cândva, când Europa e pregătită pentru noi să aderăm la Uniunea Europeană, este foarte puternică. Nu este doar o ambiție a unui partid politic, ci este ceva care este înrădăcinat la nivelul societății noastre și se bucură de sprijin public. Bineînțeles că Datorită acestui lucru, majoritatea presei este pro-occidentală și asta este iarăși un tip de manipulare pe care o aud des din partea opoziției. Știu că nu mai avem timp, that Georgia... It... Dar e important să menționăm că în Georgia e foarte ușor să înființezi un canal de televiziune. Durează doar 10 zile și acest lucru a fost posibil doar pentru că legislația a fost îmbunătățită în 2016 și a existat o dereglementare suplimentară. Trebuie să menționăm că, în conformitate cu Freedom House, uh, scorul nostru s-a îmbunătățit cu 10 puncte numai din 2010, din 2016. Sunt multe alte uh, Um, categorii pe care nu o să le enumăr pentru că nu avem timp, dar ceea ce a făcut guvernul a fost să deschidă instanțele pentru uh, presă. Uh, guvernul anterior a interzis prezența presei în sălile de judecată și asta a fost un uh, efect negativ nu doar asupra presei pentru că nu avea informații de spus publicului, ci a influențat și justiția, pentru că justiția se întâmpla în spatele ușilor închise. Și primul lucru pe care l-a făcut actualul guvern este să deschidă sălile de judecată pentru presă. Și tocmai datorită acestui lucru, toată țara a privit live toate cazurile majore importante. Președintele întrerupe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, dragi colegi. Poate nu o să mă ajutați să mă ridic la înălțimea așteptărilor lui Cati. Tocmai de aceea vă rog să fiți cât mai subținți. In this hall we will not find the truth and justice. Credeți-mă, toată lumea va reprezenta poziția țării sale sau guvernului său. Deci nu găsim aici dreptatea și justiția. Îi dau acum cuvântul unui membru al Parlamentului Georgian, doamna Samadashvili. Mulțumesc, domnule președinte. O să respect rugămintea noastră și o să fiu foarte subcintă, pentru că putem vorbi foarte mult pe aceste teme. Vreau doar să adaug câte ceva la ce s-a spus până acum. Din păcate, situația în Georgia, în presa georgiană, nu se limitează doar la uh, problemele vitu am văzut că um, avem un uh, lider informal al țării care deține practic puterea și care a transformat postul public de televiziune pe care noi îl plătim din buzunar în într-o instituție de presă privată, personală a lui. Și am văzut că alte posturi uh, astea, Domnul președinte, întrerupe. Iertați-mă, dar asta este reuniunea Comisiei. Da, știu foarte bine, dar aici discutăm între membrii Comisiei și membrii Parlamentului. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, ca ambasador. Nu, dar eu sunt membru al Parlamentului. Acum reprezint uh, Parlamentul Georgian. Ne-am întâlnit când eram ambasador, dar acum sunt uh, deputat uh, georgian și nu vorbesc uh, numele ambasadei. Oh, uh, uh, I'm sorry, I have been ambassador. No, îmi pare rău, am fost multă vreme ambasador aici. Bun, deci ceea ce vreau să spun foarte pe scurt este, în primul rând, să mulțumesc membrilor Parlamentului European care i-au scris prim-ministrului Georgian exprimându-și îngrijorarea uh, în ce privește cazul Ustavitu. Uh, dar vreau să profit de ocazie și să cer Parlamentului să ia măsuri suplimentare. The case of Rostavitu, because we are... În ceea ce privește cazul Rostavitu, pentru că suntem îngrijorați că, în ciuda deciziei CEDO, guvernul încearcă să găsească o nouă cale de a schimba conținutul uh, editorial al postului TV și aș încuraja pe membrii Parlamentului să urmărească în continuare acest caz cu mare atenție, pentru că, din păcate, sunt de acord cu colegul din cealaltă facțiune de opoziție că presa și libertatea uh, de exprimare uh, ține foarte strâns de viitorul stabilit. Mulțumesc! Mulțumesc! Având în vedere că Chiar avem probleme cu timpul. For the time being as a co-chair, uh, o să limitez intervențiile și declarațiile la nu mai mult de două minute. Urmează colegul Muradov din uh, delegația Azerbaijanului. Uh, limita normală în Parlamentul nostru este 3 minute. Mulțumesc foarte mult raportorilor noștri pentru un raport foarte cuprinzător și care menționează un subiect extrem de important pentru regiunea noastră. Condoleanțe în numele delegației noastre uh, familiilor victimelor uh, de, din atentatul de la Bruxelles de anul trecut. Bineînțeles, când punem subiecte atât de dificile pe ordinea de zi, o să, ar trebui să ținem cont de faptul că oamenii vor să vorbească, pentru că prima mea reacție când am văzut programul a fost că este absolut uh, imposibil, chiar și pentru domnul Tarasiu, cu multă experiență, să gestioneze o asemenea ședință, pentru că ajungem la libertatea presei, invităm și oameni de la OSCE, deci nu putem face lucrurile atât de repede. Dar aș vrea să vă asigur că Azerbaijanul și delegația mea împărtășesc acest punct de vedere. Întotdeauna suntem pentru libertatea presei, încercăm să aducem legislația cea mai inovatoare în Azerbaijan. Este prima țară din regiune care să discute despre televiziunea publică cu o instanță specială. Am discutat cu ONG-uri, cu organizațiile de femei și așa mai departe. În al doilea rând, nu cred în acest tip de cercetare care tocmai a fost uh, prezentat. Eu prefer abordarea structurată. Cine a finanțat această cercetare? De ce s-a finanțat această cercetare când acum avem probleme uh, mult mai mari la nivelul uh, parteneriatului estic? În al doilea rând, dacă vrem să discutăm la nivel profesional, ar trebui să analizăm toate fațetele procesului, pentru că dacă vorbim despre ONG-uri cu uh, un alt grup de ONG-uri, atunci ar trebui să aducem și ceilalți experți din domeniu. Sau, dacă vrem așa cum se întâmplă cel mai adesea în asemenea întâlniri, doar să facem, uh, să facem publicitate la ceea ce facem, atunci, uh, da, cred că v-ați atins scopul. Ultima observație este legată de jurnalistul armenian din Baku. Nu știu dacă în celelalte țări din parteneriatul estic există vreun jurnalist Uh, dintr-o țară în stare de război. Noi avem armeni care lucrează în Baku și, din păcate, Forumul pentru Societatea Civilă nici măcar n-a menționat acest lucru. Dar e vorba de pluralitate pentru jurnaliști și este important să facem parte din uh, procesul de a uh, Uh, aduce lumina asupra realităților din uh, țară. În ultimii 20 de ani am făcut tot posibilul pentru uh, a ajuta presa. Suntem în continuare deschiși și cred că ar trebui să existe propuneri. Eu niciodată n-am auzit până acum să nu fie propuneri pentru țările din uh, Um, parteneriatul estic, pentru că adunarea parlamentară a Euronest este și pentru armonizare și îmbunătățirea legislației în aceste țări. Dar niciodată nu am auzit vreo propunere să facem ceva pentru a îmbunătăți libertatea presei, pentru a asigura participarea uh, mediei electronice. Și ultima observație legată de social media. Nu știu câți oameni de aici folosesc Facebook. For the last uh, uh, changing in the Facebook. Dar ultimul, ultima schimbare la termeni și condiții, ca să deschizi un profil, să-ți faci un profil, trebuie să introduci un număr de mobil. În multe țări europene nu poți să cumperi un uh, telefon sau un număr de telefon fără un act de identitate. Deci dacă vorbim despre libertatea mediei sociale, trebuie să ținem cont de faptul că toată lumea care se registrează pe Facebook trebuie să-și dea numărul de telefon care este legat de identitatea lor. Deci, trebuie să vedem cum discutăm pe viitor despre libertatea uh, social media. Propunerea mea pentru secretariat pe viitor, dacă vrem să discutăm asemenea subiecte extrem de importante, care sunt foarte importante pentru noi toți, avem nevoie de mai mult timp pentru asta. Și ar fi bine să avem niște documente, pentru că dacă este un, un studiu, o cercetare, ar trebui să avem și noi documentul pentru că într-o adunare parlamentară ar trebui să ai niște documente pentru a te asigura că nu este uh, o opinie pur și simplu a cuiva. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi și prieteni. Well, after consulting with... După ce m-am consultat cu copreședintele, v-aș sugera să mai avem trei vorbitori pe listă, domnul Corcic, domnul Lupu și domnul Zaharan. Și o să vă anunț că această listă se închide pentru că suntem sub presiunea timpului, avem și alte puncte pe ordinea de zi și le dau nu mai mult de două minute celor trei vorbitori. Спасибо большое. Я постараюсь как можно быстрее. Mulțumesc foarte mult, o să încerc să fiu cât mai succint cu putință. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport. Este într-adevăr uh, foarte interesant, este foarte corect, dar ceea ce m-a îndemnat să iau cuvântul astăzi a fost uh, intervenția domnului Berman. Și iată ce am de spus. Într-adevăr, nu poți să cenzurezi munca unui jurnalist. Dar separatiștii ruși și presa care susține separatiștii ruși și lucrează în Ucraina, foarte adesea uh, recurge la acest lucru și vreau să înțelegeți că asta face parte din războiul hibrid care se desfășoară acum în Ucraina. Aceste uh, instituții de presă sunt foarte bine finanțate și încearcă să agite spiritele împotriva statului, să creeze știri false și să creeze tensiuni în societate, uh, trezind uh, nemulțumirile oamenilor. e propagandă rusă în beneficiul Rusiei și împotriva celorlalte țări țărilor unde se difuzează materialele. Noi am simțit acest lucru pe pielea noastră în Ucraina și când domnul Berman a spus că unul din canalele rusești a fost închis din cauza știrilor despre Ucraina. Acesta a fost iarăși un element de propagandă. A fost o minciună. Cred că Goebbels a spus ceva de genul ăsta. Cu cât, de ma- cu cât mai mare e minciuna, cu atât uh, oamenii sunt mai uh, dispuși să o creadă. Aș vrea să aveți, să dați dovadă de înțelegere față de noi. Dacă uh, luptăm pentru a ne apăra țara și lucrăm în beneficiul țării noastre, Mai mult, uh, doamna Faion a spus că de la al doilea război mondial nu s-au schimbat metodele. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Metodele s-au schimbat. Ideile sunt aceleași. Deci acești oameni nu și-au schimbat metodele absolut deloc. Dar vorbim despre ideile care rămân aceleași. Și nu așa ar trebui să se poarte societatea europeană. Despre asta a fost intervenția mea, având în vedere ce am auzit. Mulțumesc foarte mult, aș dori să-i rog pe toți uh, vorbitorii să se limiteze la două minute. Marian, domnul Marian Lupu, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o discuție interesantă pe un subiect foarte interesant, dar ținând cont de limitele de timp, vreau să subliniez trei subiecte importante. În primul rând, susțin pe deplin ceea ce a spus Tamara Cordava, și anume că această platformă, această întâlnire nu este chiar uh, cel mai bun for pentru a discuta Uh, lucrurile, mai ales uh, în termeni politici și să intrăm în detalii pentru diversele cazuri. Ar trebui să recunoaștem că nu avem situații ideale. Probabil că nici în statele membre UE nu sunt situații ideale. Cea mai, importantă, cel mai important lucru pentru platforma noastră este să încercăm să identificăm uh, abordări politici care să îmbunătățească situația Înțelegând foarte bine că mass media este un element cheie pentru fiecare element democratic. Deci o primă observație. Independența presei. Sunt pe deplin de acord cu ce spunea domnul uh, Navasardan, având în vedere că piața de publicitate e foarte mică în țările noastre. Closely linked to some financial instituțiile de presă sunt, au legături cu uh, surse de finanțare, fie grupuri economice, fie partide uh, politice și așa mai departe. Pentru că independența presei uh, înseamnă, în primul rând, independență financiară. Cum să rezolve această problemă? Asta este o întrebare cheie pentru platforma noastră. În al doilea rând, Propaganda. Propag uh, Dragi colegi, mai ales colegi din uh, UE, uh, nu uitați că situația din țara noastră este complet diferită față de situația dumneavoastră. Aș spune chiar având în vedere uh, implicarea masivă a propagandei străine în presă, și o să vă dau cel puțin un exemplu, uh, țările de jos, referendumul legat de ratificarea acordului de asociere cu Ucraina. Uh, nu o să intru în cele mai mici amănunte, dar știți și dumneavoastră, știu și eu, că a fost o implicare directă și brutală în aceste procese. Este o problemă dramatică. Uneori, acest uh, lucru influențează un stat întreg, prioritățile lui și chiar procesul de integrare europeană. Trebuie să înțelegem că încercând să menținem uh, libertatea presei, trebuie să nu uităm că e vorba de probleme fundamentale pentru însăși existența anumitor state. De aceea ar trebui să identificăm căi acceptate, acceptabile de abordarea acestei probleme. Și, în final, în concluzie, Libertatea este ca o medalie cu două fețe. Libertate pe de o parte și răspundere pe de alta. Răspunderea, responsabilitatea este reversul medaliei. Acest lucru îi privește pe indivizi, pe politicieni, dar și pe jurnaliști. Haideți să lucrăm împreună. Haideți să ținem cont de specificitățile fiecărei țări și haideți să creăm politici, recomandări care să aducă o valoare adăugată importantă pe care Euronest, platforma noastră, o poate aduce dezvoltării democrațiilor în țările noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Ultimul vorbitor pe lista noastră, Artag Zakarian, uh, șeful delegației armene. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi prieteni. În primul rând vreau să le mulțumesc cu raportorilor pentru munca excelentă depusă. Sunt convins că vom avea, la sfârșitul acestui proces, vom avea un document foarte bun care va reprezenta în mod uh, corect situația libertății presei în spațiul parteneriatului estic. Acest lucru ne va ajuta să lucrăm și noi în parlamentele noastre pentru a putea face evaluări specifice și pentru a acorda atenția cuvenită problemelor care au fost uh, menționate în acest raport. Inițial nu doream să intervin, însă vreau să corectez o chestiune care a fost adusă în discuție de două ori de colegii din Azerbaijan, în legătură cu trei armeni care s-ar fi mutat în Azerbaijan și care acum pot lucra liber în domeniul presei. Doar unul este cetățean armean, s-a mutat într-un stat terț și uh, nu este clar cum a ajuns în Azerbaijan și nici ce fel de jurnalism practică. Ceilalți doi nu sunt cetățeni armeni, după cum știți, probabil, două treimi din armeni locuiesc acum în peste 120 de țări. Practic, doar o treime din armeni locuiesc în Armenia și sunt cetățeni armeni. Dacă ei locuiesc în alte țări, nu este clar dacă sunt armeni, cetățeni armeni sau dacă doar se prezintă ca fiind armeni. Pentru a putea spăla reputația libertății presei în Azerbaijan, care nu este evidentă. Aș vrea să le mulțumesc experților care au încercat să fie ceva mai deschiși și care au încercat să prezinte situația în mod uh, profesionist în ceea ce privește libertatea presei în țările parteneriatului estic. Mulțumesc! Mulțumesc! Astfel încheiem dezbaterea pe marginea proiectului de raport prezentat de coraportorii noștri. Din câte am înțeles, domnul Bergman și experții noștri au decis să nu intervină acum. Este o libertate pe care și-o pot exersa, un drept pe care și-l pot exersa, după cum doresc. Dacă doriți, puteți să luați cuvântul în timpul mesei de prânz sau acum, când doriți. Depinde de dumneavoastră. Avem multe chestiuni de discutat. O chestiune în legătură cu domnul Sadikov, care, uh, pe care vecinul meu de la stânga nu îl cunoaște. Lucrează pentru Azer TV, îl găsiți uh, pe site-urile web, e pe internet. A primit uh, sentința pe 12 ianuarie anul acesta. Mulțumesc. Propun să continuăm dezbaterea acestei chestiuni foarte delicate pentru toți membrii uh, comisiilor reunite astăzi. Aș vrea să anunț acum și să vă propun, în primul rând, ca termenul limită care s-a stabilit pentru raportul Comisiei pentru Chestiuni Sociale va fi același și pentru uh, comisia noastră la raportul pe care tocmai l-am discutat. 7 septembrie 2017 La ora 16 uh, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. și voi da cuvântul doamnei Piri, co-președintă. Mulțumesc. Punctul 6 de pe ordinea de zi este uh, dedicată pregătirea următorului summit al parteneriatului estic, care trebuie să aibă loc sub uh, președinția estonă a Consiliului European pe 24 noiembrie anul acesta în Bruxelles. Vreau să vă aduc la cunoștință că există un document de lucru al Comisiei în legătură cu uh, Obiectivele și prioritățile cheie le aveți în dosare. Sunt două obiective menționate în acest document care pot reprezenta o bază bună pentru revizuirea evoluției parteneriatului estic. Acum permiteți-mi să-l invit pe domnul Iarocevici, iertați-mă dacă nu vă pronunț corect numele, să ne prezinte opiniile sale și să ne prezinte planurile SAE în vederea pregătirii acestui summit și vreau să ne spună care crede că este rolul pe care îl poate juca adunarea noastră în perioada aceasta importantă de pregătiri. E clar că în 13 minute interpreții pentru care, fără de care nu putem să avem uh, această reuniune trebuie să-și ia pauza de prânz. Deci vă rog să ne limităm la 5-6 minute ca să putem primi și întrebări din sală. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc că m-ați invitat la adunarea parlamentară Euronest și că mi oferiți ocazia de a lua cuvântul. Astăzi mă bucur să revăd um, fețe cunoscute. Cred că faceți parte din familia parteneriatului estic și că puteți juca un rol la acest summit. După cum ați spus, summitul va avea loc la Bruxelles pentru prima dată ceea ce va reprezenta un semnal important transmis uh, în exterior față de angajamentul Uniunii Europene, față de parteneriatul estic. Nu e vorba doar de un proiect pentru statele noastre de la Est, ci un proiect al tuturor statelor membre UE, demonstrând demonstrăm acest lucru organizând la Bruxelles acest al cincilea summit. Ați amintit documentul cu obiectivele? El reprezintă baza lucrărilor noastre. Vă amintesc că în 2015, la summitul de la Riga, s-au stabilit patru zone prioritare de cooperare, consolidarea instituțiilor, crearea oportunităților, mobilitatea și oameni pentru oameni și interconectivitatea. Am uh, structurat acest document cu obiective pe baza priorităților de la Riga, care au fost convenite de mai mulți șefi de stat și de guvern. După câteva întâlniri dramatice la vârf, care au avut loc în trecut, 2017 ar trebui să fie un summit mai obișnuit. Mulți vorbesc despre o relație matură în sânul parteneriatului estic. Eu cred că îi lipsește oarecum dinamismul, dar cu, to- din, dar cu toate acestea am ajuns la un nivel înalt de cooperare și putem continua pe aceeași cale. Summitul va reprezenta o ocazie, după cum am spus, să se reafirme angajamentul UE față de parteneriatul estic. De asemenea, vom vedea unde am ajuns cu progresele în cele patru domenii din declarația de la Riga. Documentul menționat ne va ajuta în acest sens. De asemenea, vom încerca să oferim și o viziune pentru viitor. Știm uh, care a fost contextul, știm că din 2015 am avut uh, un peisaj nou în domeniul securității din cauza conflictului din Ucraina, dar uh, în același timp am văzut că partenerii se diferențiază tot mai mult, așa cum au menționat și antevorbitorii mei. Știm că avem acorduri de asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina. Am încheiat negocierile pentru un acord extins cu Armenia, am lansat negocierile pentru un nou acord cu Azerbaijan, cu Belarus continuăm dialogul, va exista un grup de coordonare uh, UE Belarus. Când e vorba de discursul uh, pe care vrem să-l avem, uh, trebuie să îl construim împreună. Trebuie să le demonstrăm uh, cetățenilor că parteneriatul estic dă rezultate pozitive. Este o provocare pentru toată lumea, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi la UE. De aceea trebuie să avem povești de succes despre care să vorbim, să avem cazuri concrete. Și uh, de aceea va fi foarte importantă comunicarea înainte de summit. Cred că fiecare membru al partenerului estic trebuie să meargă acasă cu câteva povești pozitive pe care să le prezinte cetățenilor. Chestiuni concrete. Desigur, dorim să avem o viziune pentru viitor, nu este un exercițiu util pentru că nu putem uh, merge prea departe cu aspirațiile noastre europene. Trebuie să fim realiști. Pentru mine este extrem de important, având în vedere că dumneavoastră ați prezentat un context important, să rămânem uniți în cadrul UE și în uh, parteneriatul estic. pentru a demonstra că suntem într-adevăr puternici. În afară de revizuire și de pregătirea reformelor, de asemenea revizuim și arhitectura multilaterală a platformelor și partenerilor parteneriatului estic. Este important să știți că vor fi uh, organizate și evenimente pe lângă acest summit, pentru că nu contează doar șefii de stat și de guvern, ci și, ci și partenerii noștri și societatea civilă. Vreau să vă amintesc patru evenimente importante pe care le organizăm. Forumul pentru tineret uh, al parteneriatului estic în iunie la Varșovia, o uh, conferință la Kiev în septembrie pe tema presei. Am ascultat cu mare atenție ce s-a spus în schimbul de opinii privind libertatea presei. Desigur, vom discuta știrile false. Vom, uh, ne vom concentra de asemenea asupra durabilității, uh, sustenabilității economice a presei, un element important și uh, vrem să discutăm și subiectul uh, radiodifuziunilor publice, un subiect important pentru uh, țările noastre și ale dumneavoastră. Vrem, vom avea și o conferință a societății civile din partenerul estic și la Tallinn la sfârșitul lui octombrie va avea loc o altă reuniune. Cu siguranță ar fi foarte util să se organizeze și un eveniment Euronest uh, pe lângă acest summit și ar fi foarte util să ne dați uh, feedback, să aveți reacții după acest summit. Întotdeauna este un exercițiu anevoios. Îl vom lansa în mai-iunie la nivelul statelor membre, UE, și apoi cu cei șase parteneri din parteneriatul estic vom uh, demara procesul în septembrie. Ar vrea să avem uh, între timp uh, o declarație comună, clară și politică, cu mai multe anexe uh, referitoare la angajamentul de a atinge obiectivele parteneriatului estic din, în forma celor patru priorități de la Riga. Ar fi util ca părțile implicate să ne dea recomandări legate de conferința media, conferința privind societatea civilă, formul pentru tineret și toate aceste evenimente. Mă voi opri aici. Sunt multe lucruri pe care aș mai putea să vi le spun, dar pe scurt, acesta este mesajul meu, că trebuie să lucrăm împreună pentru ca acest summit să fie unul de succes și să demonstrăm că putem să fim la înălțirea așteptărilor cetățenilor noștri. Mulțumesc foarte mult, domnule Iar Roșovici, pentru că ne-ați explicat uh, planurile din următoarele luni până la summit. Uh, mă uit în sală pentru a vedea dacă mai dorește cineva să intervină cu comentarii foarte scurte sau contribuții în legătură cu rolul pe care îl poate juca adunarea noastră în aceste pregătiri. Doamna Harms. Am vorbit cu uh, comisarul nostru, domnul Han, recent și nu pot decât să subliniez că este foarte deschis pentru o cooperare mai profundă cu Euronest. Și cu această adunare parlamentară, cred că este nevoie de o cooperare mai bună și uh, de aceea și pentru mine reprezintă o provocare să îmi uh, asum răspunderea pentru a ne găsi, ne -a defini rolul în timpul uh, summitului. Vreau să vă mulțumesc tuturor colegilor. Îmi pare rău că avem constrângeri legate de timp. Uh, vom putea discuta în detaliu în timpul mesei de prânz. Îmi pare rău că ne grăbim așa pe ultima sută de metri. Trecem acum la punctul 8 de pe ordine de zi. Doamna Ibrahim Ghizi dorește să ia cuvântul scurt uh, în numele Comisiei pentru Afaceri Sociale. Thank you very much, Honorable Chair. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, dragi participanți. Doresc să vă atrag atenție asupra propunerii privind organizarea unei conferințe în Baku, Azerbaijan, în 2017, o conferință privind responsabilității parlamentelor, responsabilitățile parlamentelor naționale în uh, implementarea obiectivelor uh, de dezvoltare ale mileniului. Găsiți în uh, mapă propunerea, uh, de asemenea, privind uh, conferința privind egalitatea de um, gen. În 2015 la New York s-a organizat ceva asemănător și anul acesta se propune organizarea acelui eveniment în Baku. M-aș bucura să vă aud părerile vis-a-vis -vis de această propunere, fiindcă este, ar fi foarte utilă. Vă mulțumesc în avans pentru ele. și sper ca propunerea să fie revizuită pe baza concluziilor de astăzi, apoi să vă trimit din nou pentru deliberare ulterioară. Data conferinței vă va fi adusă la cunoștință de secretariat. Evident, noi, ca delegația Azerbaijanului, am solicitat ă, programarea undeva la sfârșitul lunii septembrie, pentru că e o lună foarte bună uh, pentru Azerbaijan și ar fi o oportunitate excelentă să fiți acolo la Baku în această lună. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc. Uh. Dragi colegi, cred că nu mai uh, e nevoie, nu e nevoie să luăm acum o decizie privind această propunere. Vă sugerez să ne transmitem propunerile prin intermediul secretariatului și să decidem ulterior cu ajutorul biroului uh, adunării parlamentare Euronest. Iar acum, înainte să anunț închiderea ședinței noastre, aș dori să vă aduc uh, la cunoștință o, vârstă trist, o veste tristă de la Kiev. Astăzi, la Kiev, un fost membru al uh, uh Dumei rusești, domnul Voronienko, a fost împușcat și ucis. Ucigașul a fost rănit. Este la spital în momentul de față. Deci vă reamintesc, domnul Voroninkov a fugit din Moscova la Kiev a primit cetățenie ucrainiană și, evident, acest fapt are legătură cu activitatea sa pentru că a fost un oponent al regimului actual al lui Putin și era martor în cazul fostului președinte Ianucovici al Ucrainei. Iată așadar un eveniment foarte trist după cele care au avut loc ieri în Londra, lângă Parlamentul Britanic. Haideți așadar să facem tot ce putem pentru a eradica asemenea acte de terorism din viața noastră. Împreună cu colega mea, Cati Piri, anunț acum închiderea acestei ședințe. Vă mulțumesc frumos pentru participare activă, atât de activă încât nu mi-am îndeplinit răspunderea de a îndeplini, de a ajunge la așteptările lui Cati. Vă mulțumesc pentru cooperare și îmi exprim mulțumirile și față de Secretariatul Parlamentului European și al delegației Euronest și, de asemenea, le mulțumesc interpreților, spune foarte amabil domnul președinte, pentru că ne-au ajutat cu această ședință. Mulțumesc frumos! Lunch. Lunch. <laughs> But they know it, Now, now uh, go together. Acum să mergem împreună la prânz. Thank you. Thank you. Welcome.